Delange, Belange, she's not here, I don't know. I'm waiting for Esther. O aștept pe Esther. Pentru că principalul punct este Esther Delange, așa încât uh, ea trebuie să apară. shall call her again. Try to call we will vote anyway. Hmm? Yeah, ok. Uh, um, eu penso că possiamo iniziare. Cred că putem să începem. Punctul 5 pe ordinea de zi, bugetul general Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013. Dragi, dragi colegi, am votat pe 3 septembrie în asupra amendamentelor în uh, ceea ce privește anumite linii uh, bugetare. Sacina noastră astăzi este să adoptăm avizul care le însoțește. Există 20 de amendamente la proiectul de aviz care a fost uh, uh, elaborat de doamna de Lange. Sunt sigur că va sosi, dar cred că ar trebui să începem. Uh, Cred că aveți cu toții cartelele de vot. Sper că da. Le aveți. O să încercăm să votăm prin ridicarea mâinii. Nu e nicio problemă, votăm ridicând mâna. Este toată lumea gata, așa încât să începem votul. În actul 1, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă? Respins. Alineatul 2, cine este pentru? Împotrivă? Respins. Alinatul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Este respins. 5. Cine este pentru alinatul 5? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm electronic. Am deschis votul. S-a închis votul. Domnule președinte, s-a vorbit uh, de alineatul 5 uh, și nu de amendamentul 5. Deci, e vorba de amendamentul 5. Respins. A fost adoptat. Trecem la amendamentul 6. Vă rog să ridicați mâna cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 7. Cine este pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă abțineri, respins. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Doamna Rodes. La amendamentul 17 um, este vorba despre cuvântul liberalizare care apare. Dorim să schimbăm acest cuvânt și în loc de liberalizare să scriem regle, reglementare, regularizare. Dacă este posibil să facem acest lucru, atunci suntem și noi de acord și votăm în favoarea amendamentului. Mulțumesc, Ulrike. Aș spune că este în regulă Elizabeth pare că acceptă această corecție, deci uh, amendamentul 17 poate fi votat. Sunteți împotriva acestei uh, corecții? Regulamentul spune că dacă cineva este împotriva modificării, atunci nu putem să-l supunem la vot. Elizabeth, te rog. Uh, îl înțeleg pe colegul Nicholson după o discuție cu Ulrike Rodost și cu socialiștii. Eu am mers pe calea propusă de ea, pentru că în franceză apare o dificultate în text și această problemă din textul din franceză reprezintă de fapt problema. Și această dificultate din textul francez poate fi rezolvată prin înlocuirea cu un noul cuvânt. Dar, din punctul de vedere al conținutului, suntem de aceeași părere și dorim să obținem până la urmă același lucru. Eh, I liberali concordano con questa precisazione di... Liberalii sunt de acord cu această clarificare făcută de uh, În, eh, dacă spunem, dacă schimbăm în reglementare, schimbăm cu totul sensul textului față de liberalizare. În acest caz nu putem să supunem la vot. Ulrike. Uh, nu este o problemă de conținut, ci o chestiune care ține de formularea lingvistică, așa încât ne putem imagina dacă este să alegem cuvântul management. În germană este foarte clar, nu ne-am confruntat cu nicio problemă și aș fi de acord să votez în favoarea acestui amendament, însă în franceză este foarte neclar. Iar dacă este să alegem management, cred că toată lumea ar putea să trăiască cu așa ceva, să fie mulțumit. Siamo ancora in attesa di sapere se i liberali... Încă așteptăm să vedem dacă liberalii pot să accepte acest lucru. Dacă nu, nu putem să supunem la vot. Domnul Agnew, ca vorbitor de limba engleză, cuvintele liberalizare, management și regulation înseamnă toate lucruri diferite și nu pot uh, să fie folosite unul în locul celuilalt în limba engleză. Bine, este clar, spune președintele. În acest caz, nu putem să facem modificări la text potrivit regulamentului, așa încât trebuie să votăm asupra lui 17 așa cum se prezinte. Cine este pentru, împotrivă și nu este clar cine este pentru amendamentul 17 fără modificări împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 18 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și acum supunem uh, la vot avizul cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Felicitări lui Esther, chiar dacă ea nu este aici. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 6. Raport intermediar în vederea obținerii unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020. Aici am modificat uh, oarecum textul pentru a ține cont nu numai de avizele care au uh, fost prezentate în uh, comisie și de punctele de vedere care au fost uh, prezentate pentru a cere o înghețare a bugetului PAC în termen real. Propunerea comisiei din partea comisarului Lewandowski înseamnă o reducere și nu o înghețare. Dacă ținem uh, cont de ceea ce s-a spus pe 3 septembrie, atunci când au fost făcute comentarii de uh, uh George Lain și de Esther uh, de Lange, aș vrea să adaug amendamentul 18. Acesta sugerează că dacă s-ar face reduceri la bugetul european, politica agricolă comună nu ar putea să mai aibă un buget care să fie redus în continuare, așa a spus uh, Comisia. Câțiva colegi au prezentat amendamentul 16, care acceptă ca bază de negociere propunerea Comisiei. Acesta este singurul amendament care cred că ar putea fi urmat oarecum aici. Ceea ce este important la amendamentul 16 este că Comisia ar trebui să voteze, să dea un semnal clar pentru negocierile care urmează în ceea ce privește cadrul financiar. Deci cei care sunt pentru propunerea Uh, Comisiei Europene, propunerea comisarului Lewandowski în ceea ce privește reforma PAC trebuie să voteze pentru amendamentul 16, dar cei care doresc să se înceapă negocieri și care cer o înghețare în termeni uh, reali trebuie să voteze împotriva amendamentului 16. Îmi pare rău, îmi cer scuze că trebuie să fac această clarificare acum, dar trecem la vot. O să dau cuvântul uh, vicepreședintelui. Înghețarea bugetului înseamnă practic o reducere a bugetului. De ce? Pentru că avem o serie de angajamente față de noile state membre și cele care vor intra în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că fermierii din uh, cele 15 state membre mai vechi vor afla că bugetul a fost înghețat, pentru ceilalți însă bugetul uh, va fi redus. Asta am vrut să spun. Mulțumesc. Cred că este suficient de clar, așa încât uh, vă sugerez să începem votul. O să facem din nou un vot prin ridicarea mâinii. Cine este pentru amendamentul 1? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat, cred. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 9. Amendamentul 8. Uh, ne întoarcem la 8. Facem o verificare electronică. Deci o să repetăm votul la amendamentul 8. O să verificăm electronic 8. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. E clar. Nou acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. O verificare. Putem să vedem de aici uh, rezultatul este clar la 9. Deci 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu pare să fie clar, să verificăm. 12. Cine este pentru? Vot electronic. S-a deschis votul la 12. Ați votat? S-a închis votul. Amendamentul 12 este adoptat. Ați avut dreptate. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, adoptat. O să verificăm electronic 14. S-a deschis votul. Amendamentul 14. S-a închis votul. Este adoptat. Și acum uh, amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Respins. 16. Așa cum am spus uh, mai devreme, este un amendament uh, important. Dacă votați uh, pentru, vreți ca baza de negociere să fie propunerea Comisiei. Dacă votați împotriva, cum a spus vicepreședintele, vorbim despre o înghețare în termen real, ținând cont de inflație. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Mulțumesc. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, 19 a devenit caduc, trecem la 20. Deci respins. 21. Cine este pentru? Abțineri? Respins. 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. O clipă, spune președintele. Amendamentul 22 din nou. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat, cred. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 27. Un vot pe părți. Trebuie să verificăm 26, sugerează președintele. Deci 26. Cine este pentru? Este cât se poate declar cine este împotrivă. Adoptat. Deci 27 acum. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Adoptat. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Și ultimul amendament, 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm asupra avizul, proiectului de aviz uh, modificat. Cine este pentru? Toată lumea este pentru. Mulțumesc. Deci am încheiat acest punct. Ah, cu un vot împotrivă. Contrario, certo. Molto bene. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze. Trebuie să uh, clarificăm care este numărul de voturi, pentru că acesta a fost votul final. Așadar, încă o dată, vot final referitor la um, avizul modificat. Vă rog să țineți mâna ridicată câteva secunde pentru a putea număra. Cine este împotrivă? Acum. Verzii sunt împotrivă. Ok. Abțineri. Se abține cineva? Există chiar și abțineri. Trei abțineri. Bun, atunci continuăm. Vă rog să vă concentrați în continuare. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea noastră de zi, modificarea regulamentului 3 din 2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe. Raportor este vicepreședintele Bove. Trecem acum la vot. José, doriți să luați cuvântul? Un, un petit mot avant le vote. Un cuvânt înainte de vot. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere, pentru că obiectivul, desigur, este să consolidăm uh, promovarea bunurilor europene. În acest uh, text, pentru ca lucrurile să fie clare și să nu existe ambiguități, Trebuie să pro promovăm uh, produsele alimentare de calitate și nu neapărat produsele agricole de bază, să identificăm măsuri care uh, vor asigura o legătură între cetățeni și agricultori și dispozitivul uh, orizontal nu trebuie să uh, gestioneze uh, crizele. De aceea am, luat, am dorit să iau cuvântul. Ni uh, am, ne-am raportat la piețele terțelor țări pentru a spune că această măsură este pentru terțele țări. Aș vrea să spun că alte măsuri există în momentul de față și că, de pildă, între 2007-2010, uh, programele pentru piața externă au reprezentat 29% și 26% în cifre, 14 milioane de euro pentru această promovare. Cred că este important să uh, tragem linia, facem, să facem o distinție și prin acest text să gestionăm și internul și comerțul extern, ci să promovăm produsele locale în raport cu o piața internă europeană. De aceea, în acest sens, am făcut uh, uh, propunerile și am adoptat o poziție ca raportor. Deci dacă îmi împărtășiți punctul de vedere, uh, atunci asta este o explicație a cadrului și a poziției de pe care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 Bun, deci amendamentul, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Sau nu, poate să respinge. Amendamentul 3. Da, se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul privind propunerea legislativă astfel amendată pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri două voturi împotrivă, se adoptă. Votul privind uh, rezolu- uh, rezoluția legislativă pentru. Împotrivă, vă rog să țineți mâna ridicată pentru a putea număra. Deci un vot împotrivă. Abțineri. Luis, tu te abții? Nu. Bun. Bun, acum votul final privind negocierile pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Cu aceasta am adoptat și raportul BOVE și trecem la următorul raport BOVE, punctul 8 pe ordinea de zi, acțiunile de promovare și de informare pentru produsele agricole. O strategie pentru promovarea savorilor Europei. Am discutat destul de mult despre acțiunile de promovare și avem 105 uh, amendamente care au fost înaintate. Bove, cred că poți să-ți amintești că am discutat despre această problematică, vom mai discuta și despre alte propuneri legislative în același context. Jose, dorești să mai adaugi ceva sau putem să trecem direct la vot? Bun, minunat. Trecem direct la vot. Votăm în continuare prin ridicarea mâinii și începem cu amendamentul 35, Patraon Neveș, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37. 37, da? Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm electronic amendamentul 37. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem în continuare la votul prin ridicarea mâinii. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru un pod. Nu, acesta nu trebuie votat. Pentru că devine caduc dacă 41 se adoptă. Deci trecem la 43. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Amendamentul 61. Intervenție fără microfon. Cred că putem să votăm în bloc următoarele amendamente. Este toată lumea de acord cu votul în bloc a, al amendamentelor doamnei Patra Oneveș de la 61 la 73. Este cineva de altă părere sau toată lumea este de acord?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 Împotrivă. Trebuie să verificăm. 73, verificăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. Da, un rezultat foarte strâns uh, se respinge. 18 pentru 19 împotrivă, de 73 se respinge. Acum votăm 72, uh, amendamentul uh, Gabriel. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74, Paulson pentru. Vreți să verificăm la 72? Ok, bun, deci votăm electronic la amendamentul 72. Votul este deschis. ...72, votăm electronic la amendamentul 72 avem din partea PP-ului un vot în plus. Nu știu cine ar fi trebuit să voteze, dar este un vot în plus din partea PP-ului. Votul este închis. Se respinge. 20 la 20, dar se respinge. Doriți uh, să spuneți ceva? A fost o verificare electronică, dar uh, nu aveam un vot în plus din partea PP-ului și atunci când se ridica mâna, atunci când se vota prin ridicarea mâinii. Eh, non abbiamo mai avuto dubbi, ci sono sempre stati molti... Nu am avut niciodată dubii. Întotdeauna au existat o diferență foarte mare la vot. Acum, când au existat uh, rezultate foarte strânse, um, am verificat electronic. Așadar, 72 a fost respins. Și trecem mai departe la 74. Dar aveți dreptate, dacă 73 a fost adoptat, acesta devine cadou. Atunci trecem la 75, patraul Neves, cine este pentru, împotrivă, abțineri. 75 se adoptă. 76 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, Abțineri. Trebuie să verificăm din nou. La 77 verificăm electronic. Rezultatul este foarte strâns. Votul este deschis. Încă o dată, amendamentul 77. A votat toată lumea? A votat toată lumea? Votul este închis. Da, se adoptă. Trecem mai departe la um, Votul prin ridicarea mâinii. Amendamentul 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80. Papa Stamcos. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mm, o secundă. 81. Deci votăm la 81. Pentru. Împotrivă. Se adoptă pentru că așa propune vicepreședintele. Nu, glumesc. Uh, votăm electronic. 81, verificăm electronic. 81, votul este deschis. Amendamentul domnului Papa Papastamcos. A votat toată lumea? Votul este închis? Da, se adoptă. Amendamentul 82. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87. Uh, Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 86 la fel. 88 pentru, împotrivă, împo- abțineri. Cred că se respinge, dar ar fi mai bine să verificăm electronic. 88, uh, votul este deschis. 88, votare electronică. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90. Nu, acesta devine caduc. Trecem direct la 93. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. 93, verificare electronică, votul este deschis. Votul este închis. 93 se adoptă. 94. Cine este pentru 94? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Majoritatea este clară. 95-96. Pentru. Ă, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Vreți să verificăm? Verificăm electronic. Este vorba despre amendamentele 95-96. Nicholson, Patraone, vezi, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. 97 pentru. 97 pentru. Împotrivă. Se respinge. 98. Nu.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 Nu, se adoptă, îmi cer scuze. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la situations, referiri, numărul 1, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Re... Considerentul 2, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă 4. Pentru împotrivă abțineri se respinge. Numărul 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă 6. Pentru împotrivă. Cine este pentru împotrivă? abțineri, nu, 7 trebuie să sărit, da? Trecem la 8. Cine este pentru 8? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că și acesta se adoptă. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul electronic la considerentul 11 este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Deci amendamentul 11 se adoptă. Trecem la 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru. 14 devine cadou pentru că 12 a fost adoptat. Trecem la 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18. 18, da? Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 19. Nu. Și 19 devine caduc. Trecem direct la 20. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 23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 se adoptă. Și trecem acum la 30. Cine este pentru 30? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Și la acesta trebuie să votăm. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final privind rezoluția în această formă amendată. Pentru, împotrivă, există cineva care votează împotrivă. Și abțineri? Există abțineri? Nu. Bun. Felicitări lui Jose Bove pentru acest al doilea raport. Și trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi, normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură. Per parere, Julie Gerling, che vedo qui presente. Raportorul este Julie Gerling. Vom vota proiectul de aviz despre care am vorbit. Există în jur de 29 de amendamente propuse de doamna Gerlin și alte 50 propuse de alți membri. Amendamentele noi propun ca contabilitatea gestiunii pășunilor nu trebuie să fie obligatorie, ci trebuie să fie voluntară și că emisiile din asanări trebuie să fie incluse în uh, conturile statelor membre, precum și gazele cu efect de seră cauzate de activitatea umană și că anumite prevederi trebuie șterse având în vedere procedurile legislative noi. Julie dorește să iei cuvântul. Dacă nu, haideți să trecem la vot. 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 39. Pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm amendamentul 39. Am deschis votul la amendamentul 39.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 Am închis votul. Se adoptă. Dar aveți grijă la PPE că avem un vot în plus. Se adoptă. Cu majoritate mare, totuși. 46 pentru. Pe împotrivă. Se abțineri. Se adoptă. 48. 48 și 49 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Cine este împotrivă la amendamentul 15? Trebuie să verificăm, cred. Deschid votul la amendamentul 15. Am închis votul. Se adoptă. 15, 16 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 52 pentru, împotrivă, țineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 18 și 53 împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 Se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. 23. Pentru, împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. Nu, 25 se adoptă. 63. Trecem la 30. La considerente. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Treizeci și unu. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 36. Doi. Pentru. Împotrivă. Cred că există niște diferențe aici, trebuie să verificăm la amendamentul 2 la considerente, vot electronic deschis acum. Am închis votul. Se adoptă. 37 Și apoi votul final la pro- proiectul de aviz modificat împo- pentru împotrivă. Cine este împotriva? Doar voturile împotriva. Cine se abține? Există abțineri? Nu. Felicitări atunci raportorului. Ragazzi, qui abbiamo il punto 10 all'ordine del giorno. Am ajuns la punctul 10 de pe ordinea de zi. Este vorba despre modificarea deciziei Consiliului 2008-971 în ceea ce privește includerea materialului forestier de reproducere din categoria calificat în domeniul de aplicare al respectivei decizii, precum și actualizarea numerelor autorităților responsabile de autorizarea și controlul producției. Cred că este vorba de câteva amendamente tehnice cu privire la simplificarea procedurii pe care am decis-o. Și asupra procedurii simplificate. Putem să trecem repede de punctul acesta decât dacă vrea cineva să ia cuvântul. Dorește cineva să ia cuvântul la punctul 10. Atunci, haideți să trecem mai departe cu procedura simplificată. și la punctul 11. Vom discuta prelungirea perioadei de aplicare a deciziei 2003-17 a Consiliului și actualizarea denumirilor țărilor terse și ale autorităților responsabile pentru autorizarea și controlul producției. Deci, vom discuta acest proiect de raport cu privire la propunerea pentru decizia Parlamentului și Consiliului această decizie oferă o listă de țări terțe pentru importul uh, diferitelor tipuri de semințe și plante textile. Propunerea Comisiei se referă la prelungirea solicitării pe o perioadă de 10 ani. Acest lucru este necesar pentru a asigura o ofertă uh, necesară de semințe pe piața noastră. Din nefericire, nu putem să folosim procedura simplificată ca la punctul 10. Asta pentru că Comisia nu a adaptat vechea procedură a comitologiei la noul sistem de acte delegate sau acte de punere în aplicare. Deci, am propus doar două amendamente care se referă la comitologie. După consultarea cu serviciile juridice ale celor trei instituții, voi mai depune un amendament de formă doar pentru a explica, este vorba despre un considerent pentru a explica motivul pentru celelalte două amendamente. Uh, deci, referirile la procedura comitologiei trebuie să fie șterse pentru că sunt incompatibile cu actuala procedură. În ceea ce privește restul, sugerez să acceptăm propunerea Comisiei în forma actuală, având în vedere că este o problemă urgentă. Deci vom accepta propunerea Comisiei, dar trebuie să modificăm aceste două puncte pentru a actualiza procedura. Deci, dorește cineva să ia cuvântul? Există obiecții? Se pare că nu. Dacă dorește reprezentantul comisiei să ia cuvântul. Nu. Termenul limită pentru amendamente este 19 septembrie, adică mâine la prânz. Se pare că nimeni nu dorește să ia cuvântul. V-am spus care este termenul limită, mâine la prânz, dacă nu există modificări. Trecem la punctul 12. Este vorba despre sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Ieri am uh, discutat despre organizarea pieței uh, comune și avem astăzi un raport atomic a Paula Santos. Este vorba despre mai bine de 2000 de amendamente care au fost depuse, deși problema este mai puțin controversată decât în alte părți ale pachetului de reformă. Voi da uh, cuvântul lui Luis acum și uh, îi urez bun venit uh, reprezentantului de Geagri, domnul Capoula Santos. Muito Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum știm cu toții, această propunere pentru reglementare este mult mai puțin controversată decât uh, regulamentul cu privire la plățile directe. Am mulțumit deja Comisiei pentru o propunere excelentă și cu siguranță este o bază bună de pornire pentru munca noastră. Sigur, acest lucru nu înseamnă că nu am dorit să introducem câteva amendamente și, după cum ați văzut, colegii au depus peste 2000 de amendamente. Multe dintre acestea sunt adăugiri, completări, eu consider că sunt bune. Cred că multe dintre ele ar fi acceptabile și pentru comisie. În momentul de față încă analizăm propunerea și eu uh, analizez toate amendamentele și articolele și pot să vă spun că jumătate dintre amendamente cu privire la capitolul uh, legat de măsuri individuale sunt bune, deci cred că ar trebui să începem acolo. Trebuie să profităm de această ocazie ca la regulamentul pentru plățile directe, trebuie să definim uh, metoda noastră de lucru. Cred că munca pe care o depunem la acest punct trebuie să fie asemănătoare cu cea depusă la um, regulamentul um, asemănător. Am ales patru teme pentru regulamentul pentru plăți directe. Am uh, avut o dezbatere lungă, într-o atmosferă foarte constructivă. Și putem acum să trecem mai departe la amendamentele de compromis. Sugerez să folosim aceeași metodă de lucru și pentru acest regulament. Aștept să aud sugestiile dumneavoastră cu privire la temele de la care putem să pornim deja. Eu sugerez să începem cu măsurile individuale, articolele 15 până la 40. Bun. Nu putem să rezolvăm totul într-o singură ședință. Este vorba despre transferul de cunoștințe, sistemul de analiza calității, investiții, măsurile pentru stabilirea capacității de producție în cazul unei catastrofe naturale, servicii de bază la sate, investiții în silvicultură. investiții în uh, măsuri ecologice, Natura 2000, agricultura organică, constrângerile naturale și așa mai departe. Avem foarte multe subiecte de abordat. Acestea corespund uh, cam uh, unei jumătăți din amendamente. 1030 mai exact. Deci vineri vom avea o reuniune legată de chestiunile tehnice. Eu voi prezenta o ordine de zi pentru această primă ședință de lucru care se va desfășura pe 26 septembrie. Propunerea mea este să începem cu aceste capitole, de, cu acest capitol de la articolul 15 încolo și uh, să vedem cât de departe putem ajunge în timpul pe care îl avem la dispoziție. Deci, dacă este să analizăm amendamentele în general, pot să spun că PPE sunt cei care au introdus cele mai multe amendamente, 686 de amendamente în total de la, de la ei. Grupul meu a prezentat mai bine de 400 de amendamente. Deci, avem ce discuta. Dar nu cred că această ședință este ocazia ideală de a analiza toate amendamentele, pentru că nici eu nu le-am văzut pe toate încă. Cred că astăzi ar trebui să ne definim metodologia și aștept reacțiile dumneavoastră. Din nou mulțumesc comisiei și doresc să vă spun foarte clar că abia aștept să colaborez cu toată lumea și, pentru, și asta pentru a ajunge la cel mai bun compromis posibil și pentru a crea un viitor foarte bun pentru agricultorii noștri și pentru lume în general. Mulțumesc foarte mult, Luis. Așa cum facem de obicei, o să dăm cuvântul raportorilor din umbră, după care vom asculta punctul de vedere ai membrilor comisiei care doresc să ia cuvântul doamna Costinger. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru activitatea de până acum și pentru colaborarea foarte bună, pentru că astfel am avut posibilitatea să facem un schimb de opinii constructiv și cred că, ținând cont de numărul mare de amendamente care au fost abordate deja de domnul raportor, amendamente care au fost înaintate de către colegi, această colaborare este foarte importantă. Dacă este să citim amendamentele, cel puțin în parte, avem uh, pur și simplu senzația că sunt niște bilețele care exprimă dorințele uh, transmise uh, lui Moș Crăciun. Pe de altă parte, uh, este vorba și despre constatarea grupurilor țintă și în parte avem impresia că între timp, în ceea ce privește FARD, uh, totul în uh, zona dezvoltării rurale ar trebui să fie eligibil pentru promovare. Cred că una dintre primele noastre priorități ar trebui să fie să constatăm care sunt obiectivele uh, acestui fond, încotro ar trebui să se îndrepte promovarea din acest fond și care sunt uh, grupurile țintă eligibile asupra cărora ar trebui să ne concentrăm. În acest context pot spune că am purtat discuții constructive, iar după părerea mea, modul de abordare, așa cum a menționat și raportorul, este unul foarte bun și cu siguranță vom avea în continuare discuții foarte bune cu privire la chestiunile de detaliu care mai trebuie clarificate. Sunt de părere că cele șase priorități, așa cum au fost ele prezentate, și, de asemenea, amendamentele înaintate de către colegi reprezintă o direcție bună pe care mergem. Flexibilitatea este păstrată și, cu toate acestea, cred că putem să lucrăm cât se poate de concret asupra textului, astfel încât să dezvoltăm în continuare dezvoltarea rurală promovarea investițiilor, programele de mediu, uh, măsurile de ecologizare, toate acestea reprezintă priorități pentru noi și trebuie să ne gândim și la circuitele regionale și la cooperarea la acest nivel. Și în acest sens au fost înaintate amendamente foarte bune de care vom ține cont. Mulțumesc pentru atenție și sper să colaborăm în continuare la fel de bine. Grazie Elisabeth. Președintele, mulțumesc. Vicepreședintele Paulsen are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, și comisiei și în special domnului Capula Santos. Am uh, citit uh, aceste 2300 de amendamente și reacția mea este Dumnezeule, hai să ne întoarcem la documentul de bază. Dar Desigur, trebuie să facem tot ce se poate pentru a găsi principiile de bază. Care sunt aceste principii? Care sunt chestiunile cele mai importante pentru noi? Ce trebuie să facem este să încercăm să preluăm cât mai multe propuneri cu putință pentru a urma aceste principii. O să vă spun care sunt, după părerea mea, cele mai uh, importante principii în dezvoltarea rurală și în politica aceasta. Dacă vrem să avem o agricultură care să funcționeze, un uh, sector forestier care să funcționeze bine, atunci trebuie să avem în vedere și satele cele mai îndepărtate, pădurile uh, din nordul îndepărtat, din sudul îndepărtat. Trebuie să avem un sector agricol care să funcționeze bine, pentru că numai în felul acesta viața la țară va fi una îndestulată și fericită. Trebuie să ne asigurăm că susținem micile întreprinderi care furnizează servicii în sătucuri, însă în același timp avem nevoie și de o viață socială și culturală dezvoltată în zona rurală. Asta pentru ca fermierii și familiile lor să supraviețuiască. De aceea este important să vegem că există o structură și o infrastructură în zona rurală trebuie să existe cunoștințe, să fie dezvoltate aceste cunoștințe, să aibă un loc de transfer de cunoștințe către mediul rural. Sunt puncte extrem de importante. Și acum, aplicându ne asupra detaliilor, hai să vedem care sunt activitățile pe scară mică. Agricultura este un sector pe scară restrânsă așa încât trebuie să avem acest lucru în vedere. De asemenea, trebuie să ne aplecăm și asupra domeniului forestier, asupra silviculturii. Vă rog să aveți în vedere faptul că pădurile din... să avem în vedere și pădurile din nord. Trebuie să ne asigurăm că nu se taie toate aceste păduri Trebuie să existe niște dimensiuni maxime atunci când se fac tăieri de cheresta. Așa încât să vorbim despre dimensiunile ideale. Care sunt uh, factorii cei mai importanți uh, pentru cei care trăiesc în mediul rural? Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule vicepreședinte Paulsen. dau cuvântul domnului Schmidt, dar vreau să salut prietenii din nordul Germaniei, uh, reprezentanții ai Asociației Regiunilor Active, vreau să vă salut. La șapte și jumătate în această seară va avea loc uh, o expoziție cu privire la programele de dezvoltare rurală în uh, regiunile germane, pe care sunteți invitați să o vedeți. Întâi domnul Schmidt, după care urmează doamna Iegle. Domnule președinte, vreau să felicit și eu raportorul pentru ce a făcut până acum. Sigur, acum e ușor uh, să discuți uh, punctele principale. Uh, vreau să vă prezint și nedumerirea mea atunci când este vorba de o serie de amendamente prezentate la acest raport. Uh, Sigur, putem să ne coordonăm, însă nu putem uh, să preluăm absolut totul. Uh, trebuie să vorbim despre diferența uh, de filozofie în analiza dezvoltării în mediul rural, ceea ce dorim să obținem. Mi-am uh, petrecut uh, doi ani și jumătate în uh, Comisia Regii și am văzut cât de importantă este diferența între dezvoltarea rurală și dezvoltarea într-un mediu rural. Cred că este important ca acest dosar să nu devină un cal troian Uh, trebuie, sigur, să fim uh, foarte atenți și la punctele sensibile la buget, pentru că sunt o serie de amendamente care se îndreaptă în această direcție. Pentru grupul nostru este foarte clar faptul că dezvoltarea rurală înseamnă favorizarea unor activități uh, în mediul rural, producția de alimente, deci trebuie să ne concentrăm asupra acestui punct cred că nu putem să discutăm acum, să avem discuții de fond pe amendamente, însă vrem să vedem o rată mai mare de 60%. Acum am văzut că avem 50% pentru uh, proiectele uh, de agromediu, Natura 2000 și așa mai departe. De asemenea, uh, și sub programele ar trebui să uh, primească o finanțare suplimentară de 10%. În ceea ce privește gestionarea riscului, trebuie să folosim resursele uh, publice. Uh, este un punct sensibil și suntem deschiși la ideea că fermierii pot să încerce să facă activități pentru a stabiliza veniturile Uh, dar uh, nu trebuie să dăm subvenții perverse și să, uh, în schimb, și să nu încurajăm, de fapt, producția. Așa încât avem amendamente și patru până la cincizeci unde uh, sunt date o serie de uh, idei în legătură cu energiile regenerabile, uh, noi intrați pe piață și aspecte de genul acesta. Există posibilități care pot fi valorificate astfel încât fermierii să aibă acces la uh, buget. Uh, cred că uh, nu sunt controverse prea mari Vrem uh, să eliminăm uh, schema din articolul 20. Uh, e vorba de amendamentul 940, care, după părerea noastră, este important pentru că fermierii care sunt încurajați să iasă din acest, această schemă nu primesc un vot de încredere discuția în legătură cu metoda de lucru și salut modul în care au fost făcute și ținute sub control lucrurile până în prezent. Am sugerat că trebuie să existe Uh, un uh, interval între uh, întâlnirea coordonatorilor și întâlnirea raportorilor din umbră. Articolele 15 până la 40 trebuie să se afle în centrul atenției noastre, așa cum s-a spus, pentru că trebuie să purtăm această discuție înainte să discutăm bugetul trebuie să avem texte care să fie bine pregătite și distribuite uh, la timp pentru întâlnirea raportorilor din umbră pentru a putea fi discutate. Cred că este foarte clară direcția în care vrem să ne îndreptăm. Trebuie să încercăm să ajungem la cât mai multe compromisuri uh, cu putință. Uh, din partea noastră ne interesează foarte mult acest dosar și așteptăm să lucrăm împreună pe acest dosar. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Schmidt. Acum trecem la uh, domnul Giancarlo Scota. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mă folosesc de acest prilej pentru a, mulțu pentru a mulțumi lui Luis pentru munca sa excelentă. Dezvoltarea rurală este în uh, centru, este miezul politicii agricole comune. Aici uh, luăm contact cu uh, realitatea și problematica de la fața locului în ansamblul său prin această politică și subscriu din plin la o serie de probleme ridicate în discuție de raportor. Uh, fondul, de pildă, pentru asistența dată tinerilor fermieri. Nu numai că asta va permite promovarea tinerilor în acest sector, ci îi va face responsabil și îi va motiva, deoarece deseori nu ținem cont de cei care au pornit pe această cale, dar care Ulterior nu primesc nimic din partea băncilor, niciun fel de împrumuturi, nu au nicio posibilitate de a primi credite. Poate că ar, fi trebuit să, poate că ar trebui să redefinim conceptul de tineri fermieri, trebuie să le dăm toate instrumentele acestor tineri fermieri, astfel încât să poată să beneficieze de măsurile necesare pentru a-și duce la capăt uh, munca. Elizabeth, după care Michel Dantin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, cu adevărat uh, raportorului pentru munca pe care o mai are înainte, dar și pentru activitatea de până acum și pentru multele discuții pe care le-am purtat deja. Cred că este o bază de lucru foarte bună. Domnule președinte, poate nu am ascultat eu cu atenție până acum, însă din partea liberalilor nu am uh, auzit niciun punct de vedere, nicio poziție a unui uh, raportor din umbră și mi-ar plăcea să o aud și pe aceasta, așa, dar poate putem să-i rugăm să o facă. Ah, doamna Paulsen, îmi cer scuze, atunci, da, mă simt uh, pe mâini bune și vă mulțumesc pentru că v-ați exprimat punctul de vedere. Trec acum la conținut. Modul de abordare mi se pare foarte bun și cred că este legitim faptul că au fost înaintate atât de multe amendamente și că PPE-ul uh, care are mai mulți deputați, a înaintat și mai multe amendamente. Cred că este o treabă dificilă, cea care ne așteaptă, dar rezultatul va fi cu siguranță unul bun. Trebuie să pornim pe acest drum și să luăm în considerare prioritățile care sunt importante pentru toate grupurile parlamentare. Cred că astfel vom ajunge la un rezultat final bun. Este foarte important ca toți să ne asigurăm că dezvoltarea zonelor rurale este pentru Uniunea Europeană o chestiune de importanță majoră. Dezvoltarea zonelor zonelor rurale, trebuie să țină cont și de zonele foarte dificile, zonele favoriza- defavorizate. Și doresc să subliniez un lucru, pentru că la mine în țară se aud anumite voci care spun că acești bani nu, este, nu sunt destinați zonelor urbane, ci zonelor rurale, astfel încât să trebuie să ne asigurăm că zonele rurale sunt cele care beneficiază de acești bani și că zonele urbane își rezolvă problemele cu alte mijloace. Cu siguranță trebuie să ne întrebăm cine sunt cei îndreptățiți să beneficieze de această promovare. Zonele rurale, fără femei, trebuie subliniat, sunt niște zone pe moarte. Așadar, trebuie să subliniem și acest lucru în mod evident în acest raport, și anume că toate grupările din zonele rurale, pornind de la agricultură, trebuie să își unească forțele și trebuie să facă ceva astfel încât zonele rurale, respectiv zonele rurale mai slabe, mai puțin dezvoltate, să evolueze. Sunt sigură că vom merge pe calea cea bună și mulțumesc încă o dată raportorului pentru uh, activitatea sa și tuturor raportorilor din umbră. Elisabeth Mich Vicepreședintele uh, Michel Dantan, după care doamna Reimers. Mulțumesc, domnule președinte. O scurtă intervenție din partea mea legată de raportul meu. Se vorbește foarte mult în al doilea pilon de tot ceea ce înseamnă ecologizare pentru uh, exploatațiile individuale. Aș vrea să vă atrag atenția asupra uh, unor studii care arată că sectorul agricol în ultimii 15 ani a făcut obiectul unei subinvestiții globale, ceea ce explică oarecum problemele de productivitate cu care ne confruntăm în acest sector. Asta este valabil și pentru cercetare, uh, cât și investiții pe toată filiera. Cu, acum și cu schimbările climatice, cum vom gestiona această chestiune a apei, uh, și a noii variabilități a precipitațiilor de la un sezon la altul, cred că este un subiect care nu a fost uh, discutat prea mult în Comisia de Agricultură. Însă această subinvestiție globală în Europa trebuie să ne preocupe pentru perioada care urmează. Vă mulțumesc. Președintele Brita uh, Reimers. Mulțumesc. În primul rând, uh, mulțumesc raportorului pentru munca pe care a făcut-o până acum pare rău că are atât de multă treabă, dar cu toții ne vom uni forțele pentru a uh, ne îndeplini obiectivul. Pentru mine este foarte clar că um, fondul acesta este foarte important, iar uh, colaborarea între fermieri și cei care uh, trăiesc în continuare în zonele rurale este foarte importantă. O zonă de unde a plecat toată lumea nu mai este atractivă pentru a se trăi acolo. De aceea trebuie să ne gândim la această interfață, la această combinare și uh, să ne asigurăm că ea este prezervată, pentru că zonele rurale trebuie să rămână un spațiu atractiv în continuare pentru fermieri. Altfel, pe termen lung, noile generații nu vor mai dori să preia exploatațiile agricole pentru că nu mai există un spațiu de trai în uh, zonele respective. De aceea vă atrag atenția că ar trebui să ne gândim, uh, mai ales în contextul crizei economice prin care trecem, la modul în care abordăm cofinanțarea. De mai multe ori am spus că eu sunt pentru cofinanțarea privată de care să ținem cont în zonele rurale, pentru că există regiuni în care este dificil pentru guverne să vină cu partea de cofinanțare. Și acolo trebuie să găsim o soluție, pentru că tocmai către acele regiuni unde este cea mai mare nevoie de bani, nu vor ajunge banii din această cauză. De aceea, politica europeană nu trebuie dusă ad absurdum. Tocmai regiunile slabe trebuie dezvoltate pentru a ajunge la un nivel de trai decent în toată Europa. Și ceea ce este de asemenea foarte important este sistemul bottom-up. Pe acesta trebuie să-l continuăm. Am avut succese până acum, mergând pe această direcție și în regiunea noastră s-a întâmplat așa. Așadar, dacă oamenii dezvoltă ceva și lucrurile sunt dezvoltate de jos în sus, atunci toată lumea este mulțumită și lucrurile evoluează pozitiv pe termen lung. Dacă se decide ceva de sus însă și această decizie este răspândită în jos, iar oamenii nu sunt de acord cu ea, atunci uh, nu există acordul lor, nu există codecizia și oamenii nu vor fi mulțumiți de decizia luată, deci nu o vor uh, duce mai departe. Mulțumesc, Brita, Martin Heusling și apoi doamna Rodus. Ja, bei der la finanțarea celui de-al doilea pilon, deja de mai mulți ani, am ajuns la limita inferioară absolută. Trebuie să ne gândim la această finanțare, nu cred că putem să o ducem și mai jos și ne implicăm pe această direcție. Transfer de la primul pilon la al doilea pilon, uh, transfer de mijloace, de fonduri, iar cel de-al doilea pilon ar trebui consolidat în așa măsură încât să uh, îi poate fi exploatat potențialul la maxim. Ne confruntăm cu o problemă care nu este abordată suficient de des. O problemă care există pentru multe state, problema cofinanțării. Procentele propuse acum sunt în mod clar foarte scăzute. Multe state membre au uh, această problemă a cofinanțării. Ceea ce a spus doamna Reimers, uh, și anume um, ea a vorbit despre cofinanțarea privată, da, merită să ne gândim la această idee, însă avertizez că nu ar trebui să fie privită ca o soluție valabilă la modul general. Trebuie să vedem de la cine vin banii din sectorul privat, astfel încât aceste persoane să nu utilizeze bani sau să se implice într-un sector um, unde nu dorim să vedem acești actori. De asemenea, programele de mediu de la cel de-al doilea pilon nu ar trebui să le subestimăm. Sigur, putem să spunem că dorim greening și la pilonul întâi. Programele de mediu de la pilonul al doilea sunt um, programele desfășurate în mod specific de regiuni. Și, sigur, aici avem nevoie de programe adaptate regional. Nu trebuie să limităm acest lucru. Însă, la cel de-al doilea pilon trebuie să fie oferite programe de mediu, astfel încât uh, agricultura ecologică să fie promovată peste tot și nu numai în anumite state membre. Aceasta trebuie să fie o premisă de bază în toate statele membre și anume finanțarea agriculturii ecologice. În ceea ce privește uh, modelul prezentat de către Comisie, um, trebuie subliniat un lucru. Aceste abordări de tip lider uh, sunt foarte importante și ar putea să creeze cadrul corespunzător. Este clar că aceste programe sunt subfinanțate și ar trebui să um, există o restructurare a, a acestui tip de programe cred că trebuie să arătăm un lucru. La discuțiile privind pilonul al doilea și pilonul întâi, um, acești piloni ar trebui să fie tratați uh, în mod echitabil al doilea pilon nu trebuie să fie pur și simplu fratele mai sărac al primului pilon. Pe termen lung, pilonul al doilea ar trebui să fie acel instrument care uh, desfășoară programe țintite și care exploatează potențialul de viitor uh, în agricultură. Grazie, Martin. Mulțumesc, uh, Martin Ulrike Rodust acum. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că s-au uh, menționat deja lucruri foarte importante pe care nu doresc să le mai uh, repet. Doresc să-i mulțumesc domnului Capula Santos pentru activitatea, pentru munca sa. În uh, cercurile noastre, deja de mai multe luni, discutăm de acest raport și cred că putem găsi aici idei foarte importante. În discuțiile care au avut loc, am constatat că există oameni care sunt de părere că pilonul al doilea este destinat în mod exclusiv agriculturii. Acest lucru a fost menționat deja în intervențiile anterioare. Doresc să atrag atenția că cel de-al doilea pilon este destinat agriculturii în uh, anumite zone defavorizate, dar și oamenilor din zonele rurale. Doresc ca acest lucru să fie clar tuturor și să discutăm pornind de la această bază. Pentru că cred că este un context general benefic. De aceea, um, eu nu cred că este posibil să transferăm uh, bani de la primul pilon la cel de-al doilea. Sigur, există propuneri, mai ales ținând cont de plafon, uh, de limitarea plafonului. Uh, mie mi se pare o idee bună, așadar, să facem acest lucru. Iar în ceea ce privește ceea ce a spus colegul Heusling, um, fonduri private sub formă de cofinanțare, introducerea acestora, am uh, înaintat un amendament pe această temă, am formulat această idee pentru că cred că există multe fundații care pot să participe la acest proces și care pot să mai slăbească puțin presiunea um, de la parlamentele naționale, respectiv de la cele de land. Sigur, este importantă această cofinanțare, nu dorim să existe o exercitare de influență a persoanelor individuale și cu toții ne este tuturor ne este clar acest uh, lucru. Ce se poate face prin programele LIDER, ce se poate face în regiunile active? Acest lucru puteți să-l aflați astăzi seară la etajul al treilea. Am uh, exprimat o invitație regiunii active de unde provin eu, Schleswig-Holstein, și la etajul 3 uh, veți putea vedea o expoziție foarte frumoasă. Toată lumea este invitată, vă vom arăta cu mare plăcere ce se poate face cu banii de la pilonul al doilea. Și atunci veți ști că este foarte bine să existe acești bani la pilonul al doilea și că aceste fonduri trebuie consolidate. Bine, grație. Mulțumesc, Ulrike. Maria Capel are acum cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegului nostru Capulo Santos și secretariatului. Vreau să-mi exprim uh, speranța că vom reuși să ajungem la puncte comune, la un o poziție comună. O să sublinez care sunt lucrurile importante pentru uh, Bulgaria. În primul rând, măsurile de mediu și definirea unui per procentaj uh, minim. Cred că această măsură trebuie să fie o recomandare și să nu fie obligatoriu. Dacă avem niște indicatori obligatorii, aceștia ar fi diferiți în statele membre. Alegerea măsurilor trebuie să fie flexibilă și statele membre trebuie să poată să facă acest lucru în conformitate cu mediul și indicatorii. Plățile trebuie să fie aliniate cu specificitățile și greutățile și trebuie să fie stabilite prin greutățile cu care se confruntă țara respectivă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra următoarelor uh, puncte. domeniul forestier există situații în care am putea să transmitem un mesaj cât se poate de pozitiv dacă am uh, extinde aplicabilitatea acestor măsuri, domeniul de aplicare. În Bulgaria acest lucru este important pentru că suntem una dintre puținele țări din Uniunea Europeană unde pădurile sunt uh, în proporție de 76% deținute de stat. Acest lucru limitează posibilitatea de a căuta o susținere financiară prin programele de dezvoltare rurală. Pentru a spori competitivitatea, trebuie să ne îndreptăm către municipalități și asociațiile private astfel încât beneficiarii trebuie să includă uh, proprietarii uh, de stat. Nu trebuie să mai depindem de bugetul de stat. Toate propunerile care ar asigura o limitare a poverii administrative, toate acestea vor fi susținute de mine. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria! Doamna McGuinness. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru acest dosar. Câteva comentarii. Îl susțin pe Michel Dantin în legătură cu subinvestiția în agricultură. Cred că trebuie să abordăm acest punct și probabil că aici este cel mai bun moment de a o face. Apoi, câteva uh, temeri în legătură cu uh, restrângerea măsurilor de investiții la anumite ferme de anumite dimensiuni. Cred că acest lucru este, uh, nu trebuie făcut după uh, părerea mea. Apoi, cofinanțarea în cadrul discuțiilor la pilonul 1 la dosarul plăți, uh, grupul nostru a cerut, pentru, a cerut cofinanțare. Nu este vorba de un program de austeritate, programul de asistență. Cred că trebuie să susținem ideea cofinanțării pentru a ă, veghea ca ă, statele membre să își îndeplinească obiectivele de dezvoltare rurală. În ceea ce privește următorul punct, ă, cadrul strategic comun, în, idee, în principiu este o idee bună, însă este o măsură foarte complexă pentru statele membre și aș dori să aud și alte comentarii. Cum poate să funcționeze acest lucru și cât de greu ar fi să punem în aplicare? Conceptul lider sunt uh, un mare susținător de la inițierea sa. Cred că acesta trebuie să fie uh, să primească mai multă vizibilitate. Uh, Uh, apoi abordarea de jos în sus funcționează. Trebuie să preluăm uh, uh, inițiative la nivelul statelor membre și ultimul punct, domnule președinte, măsurile de ecologizare de la pilonul 1, 1 pe care le vom dezbate Cred că trebuie să fim foarte sensibili la această problemă, să uh, purtăm discuții în paralel și să asigurăm această legătură între pilonul 1 și pilonul 2. Mulțumesc. Vicepreședinte. Mulțumesc, Marriott. Domnul vicepreședinte. do Mulțumesc foarte mult. Poate că este puțin târziu pentru a reveni asupra discuției privind filozofia celui de-al doilea pilon, care să ne întrebăm dacă este un uh, pilon pentru dezvoltare sau că, dacă are legătură cu dezvoltarea mediului, protecția mediului sau dacă are legătură cu dezvoltarea rurală. De ce să fie toate aceste lucruri finanțate cu bani din PAC? Trebuie să discutăm despre toate aceste lucruri în termen cât se poate declara, astfel încât lumea să înțeleagă că acești bani nu sunt uh, cheltuiți direct pentru agricultură. În mod indirect, da. Însă, banii cheltuiți direct pe mediu, de exemplu, au și ei uh, o influență asupra agriculturii. Așadar, vom înainta câteva sugestii, însă în preambul se spune că statele membre ar trebui să mențină nivelul de cofinanțare la 25 până la 30% pentru chestiuni uh, regate de mediu, de managementul zonelor, de măsuri legate de mediu, plăți directe, agricultură ecologică și așa mai departe. Așadar, se naște următoarea întrebare. Ceea ce tocmai am spus reprezintă măsuri obligatorii sau nu? Pentru că, mai târziu, în text, același lucru se repetă folosindu-se o formulare precum trebuie să care ne arată că aceste activități sunt obligatorii. Pornind de la aceasta, avem directiva privind apa, care implementează măsuri, programele Natura 2000, precum și alte programe cu referire la mediu. Așadar, întrebarea mea este următoarea ar trebui să formulăm lucrurile în acest fel sau poate, mai bine, din punctul de vedere al principiului subsidiarității, nu ar trebui să lăsăm toată chestiunea la latitudinea statelor membre. care este de asemenea um, posibilitatea de a transfera bani de la pilonul întâi la pilonul al doilea. Anumite țări uh, cheltuiesc mai mult bani de la pilonul al doilea, altele mai puțin. Iar dacă este să luăm 25% din cei 40% în considerare, um, acest lucru ar putea să facă o diferență majoră. De aceea, cred că pilonul al doilea ar trebui să uh, fie cheltuit pentru măsuri pro-dezvoltare. Un alt aspect pe care doresc să-l abordez este cel referitor la acele regiuni care au ajuns la nivelul de 75% din media PIB-ului Uniunii Europene. Această creștere în media PIB-ului a fost obținută prin ceea ce s-a făcut în zonele urbane, astfel încât zonele rurale în asemenea țări, respectiv regiuni, ele nu s-au dezvoltat atât de rapid, nu au mers în același ritm cu dezvoltarea zonelor urbane. În plus, În ceea ce privește alte aspecte, pe acestea le vom aborda mai târziu. Și încă un lucru, dimensiunea celui de-al doilea pilon. Tot auzim că dacă ar fi să se facă reduceri bugetare, aceste reduceri ar afecta pilonul al doilea și politica de coeziune. Voi spune ceea ce am mai spus, și anume că dezvoltarea rurală în politica de coeziune reprezintă un aspect important. Când vorbim de coeziune, vorbim uh, despre orașe. Vorbim foarte puțin despre dezvoltare rurală. Eu sunt membru supleant uh, la regii, de aceea tot vorbesc despre acest subiect. Însă cred că dacă dorim să avem o dezvoltare durabilă în Europa, atunci banii pentru coeziune ar trebui să fie cheltuiți și pentru dezvoltarea rurală. Dacă dorim să avem un echilibru între diferitele regiuni. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Zimiețchi, și acum are cuvântul domnul George Lyon și apoi Comisia. Uh, there's just a, short point I, wanted to raise and, actually O intervenție scurtă am pe baza spuselor doamnei McGuinness legată de cadrul strategic comun. Atunci când uh, Comisia pentru Bugete a avut o reuniune acum patru luni. Acest lucru a fost discutat pe îndelete și din partea Curții de Conturi am avut câteva motive de îngrijorare, pentru că era vorba despre măsurarea producției și nu a factorilor de producție, producție dar trebuie măsurate ambele. Pentru că, din câte știm, trebuie să ne concentrăm pe toate produsele, tot ce intră în uh, ceea ce în produsul final. Deci, nu putem să alegem, trebuie să le analizăm pe amândouă. Acest lucru se aplică și la regii, desigur, pentru că este vorba despre măsurarea fondurilor cheltuite și a bugetelor și așa mai departe. Unele organizații uh, se retrag din a folosi unele dintre aceste fonduri. Trebuie să avem foarte mare grijă pentru uh, a nu restricționa accesul la bani din cauza proceselor foarte creoale. creoaie. Mulțumesc, uh, George. A fost o intervenție semnificativă și acum doresc să dau cuvântul reprezentantului DG Agri. Eh, eh. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc și să îl felicit pe raportor, domnul Capulos Santos, și raportorul din umbră, membrii Comisiei Agri, euro, pe eurodeputați în general, pentru munca lor uh, uriașă uh, pe acest dosar de dezvoltare rurală. Comisia a luat notă de faptul că Parlamentul a propus un număr destul de mare de modificări uh, în ce privește dezvoltarea rurală. Multe dintre acestea se referă la uh, obiectivele acestei uh, politici. O serie de amendamente se referă uh, la politica fie prea îngustă, fie prea extinsă, cu riscul ca politica de dezvoltare rurală să nu își mai îndeplinească obiectivele sau să nu își uh, îndeplinească obiectivele viabile. Deci trebuie să conlucrăm pentru a găsi un echilibru real, să avem o politică care să abordeze provocările uh, cărora trebuie să le facă față lumea uh, rurală din Uniunea Europeană. Comisia împărtășește punctul de vedere exprimat uh, astăzi în legătură cu importanța celui de-al doilea pilon în politica agricolă comună. Suntem gata să ne prezentăm comentariile detaliate în legătură cu elementele care au suscitat uh, atenția și interesul membrilor acestei comisii, dar uh, uh, metoda de lucru propusă de raportor este bună și asta ne va permite să echilibrăm în final propunerile noastre pe marginea articolor. uh, propuse începând cu uh, articolul 15. Aș dori să fac astăzi un uh, comentariu în legătură cu temele care au fost abordate uh, destul de frecvent pe parcursul acestei discuții. Uh, o să uh, vorbesc acum despre uh, climă. Comisia a spus că ar trebui să se cheltuie cel puțin 25% din participarea totală de la FEADR de la uh, FADR pentru schimbările climatice. Această cifră a fost propusă la 35, 40 uh, sau chiar 50. Nu este necesar să facem uh, din această obligație morală una legală, nici să stabilim uh, procentaje mult prea ambițioase. În cursul acestei discuții trebuie să vă spun că Comisia își va explica, dacă este necesar, mai în detaliu poziția. Aș vrea de asemenea să menționez și un alt subiect important în acest dosar, zonele cu constrângeri naturale. În ceea ce privește plățile către aceste zone, Parlamentul propune ca reforma să fie amânată până în 2015 și că uh, această temă ar trebui să facă obiectul unei propuneri distincte uh, de sine stătătoare din partea Comisiei. Aceasta pentru ca poziția Parlamentului, precum și datele furnizate de statele membre, să fie luate în considerare într-o astfel de propunere. Ei bine, în legătură cu aceasta aș vrea să spun că propunerea Comisiei se bazează pe lucrările științifice aprofundate și uh, include uh, un peer review. Acest lucru a fost realizat în fiecare dintre cele 27 de state membre. Uh, în acest proces legislativ s-a ținut cont de părerea Parlamentului. De aceea, separarea Uh, acestui uh, dosar legat de regiunile cu constrângeri uh, naturale și în acest sens se va face o propunere dar acest lucru ar întârzia adoptarea unei poziții și a unei decizii pe acest dosar. Apoi, un cuvânt în legătură cu programele LIDER care au fost menționate astăzi împărtășesc analiza făcută de Parlament potrivit uh, căreia abordarea uh, lider este un uh, instrument important al Uniunii Europene pentru a acționa la nivel local. fadr ul printre toate uh, fondurile din cadrul strategiei comun este singurul la care uh, se stabilește o participare minimă uh, pentru abordarea lider, 5%. Această, acest procentaj de 5% a fost stabilit după o analiză aprofundată între statele membre, între regiunile unde se va pune în aplicare această abordare lider. Procentajul de 5% nu ar împiedica niciun stat membru să uh, cheltuie mai mult uh, cu instrumentul LIDER. Vrem să oferim uh, informații suplimentare, dar probabil că vom avea ocazia să facem acest lucru uh, Uh, în uh, cursul unei dezbateri aprofundate uh, potrivit metodei care a fost propusă de domnul Dantan. Eriso. Mulțumesc foarte mult, domnule director. Luis, poate că dorești să faci câteva observații în încheiere. Domnule președinte, am ascultat cu foarte mare atenție toate intervențiile. Ele se aliniază discuțiilor pe care le-am avut în ultimele luni și mi-au confirmat că această problemă nu este doar una politică. Desigur, ne-am implicat foarte mult în acest subiect. Și, desigur, acesta este un, un domeniu de suflet, totuși, față de alte domenii care sunt tratate cu mai mult sânge rece în Parlament. Cred că toți ne uităm acum la rădăcinile noastre și cred că cel mai important este să ne folosim de acest potențial pentru a avea rezultate bune. Sunt de acord cu majoritatea observațiilor pe care le-am auzit astăzi, de exemplu, investițiile private. În contextul actual ar putea fi importante, dar întrebarea se pune cum putem să uh, avem uh, o supraveghere, o monitorizare a, a implicării private în domeniu. Deci este o temă importantă și cred, sunt sigur că vom putea să găsim uh, un bun compromis. Mulțumesc Comisiei pentru intervenția sa. Iată încă o diferență mare între noi uh, atunci când vorbim despre zonele mai puțin favorizate. Înainte de a-mi prezenta propriile propuneri, am dorit să vorbesc cu raportorii din umbră întâi. Și am observat că între ei există un uh, consens. Și pe acesta l-am reflectat în raport. Deci văd că avem o poziție puternică ca instituție. Deci, aștept să discut aceste lucruri pendelete cu comisia și sper să ajungem la o poziție de compromis. Um, măsurile de ecocondiționalitate. Eu propun să existe uh, un minim de cerințe și eu propuneam ca măsurile agroecologice um, să fie considerate măsurile de ecologizare în timp ce în cel de-al doilea pilon ele trebuie să fie mai stringente din punct de vedere ecologic decât măsurile de ecologizare. Cred că este necesar să existe coerență. Trebuie să ne asigurăm că există fonduri minime, cel puțin, pentru ca această politică să fie un obiectiv cu consecințe bugetare. Desigur, sunt deschis la dezbatere și aștept să găsim cel mai bun compromis posibil. Sunt de acord cu domnul Dantin și cu spusele lui cu privire la neajunsurile pe care le avem uh, în ceea ce privește cercetarea în agricultură. Este o inițiativă de care nu am profitat destul în ultimii ani și este foarte important mai atunci când este vorba despre securitatea alimentară și despre piețele extrem de volatile, deci trebuie să luăm măsuri în acest sens. Trebuie să fim mult mai ambițioși. Firește, trebuie să ne asigurăm că există transferul pentru a consolida pilonul al doilea și există neajunsuri foarte mari în momentul de față. Principala problemă la um, regulamentul pentru plăți directe era transferul de fonduri. Cred că putem să cred că ar trebui să putem transfera fonduri de la un pilon la altul. De, Există circumstanțe excepționale în care, prin care statele membre pot să transfere uh, fonduri de la pilonul 1 la pilonul 2, dar, după cum au spus și colegii, există diferențe foarte mari între țări. În țara mea, în momentul de față, cam, fondurile sunt cam jumătate-jumătate în cei doi piloni. Și mi-am dat seama că nu în toate statele membre există aceeași distribuție. Ar fi mult mai ușor de negociat, dacă ar fi cazul, dar se pare că nu e cazul pentru toată lumea. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit în dezbatere. Au fost intervenții constructive, atmosfera e pozitivă și cred că trebuie să trecem mai departe după cum am propus. Trebuie să decidem întâi temele de discuție Trebuie să vedem de ce există divergențe și cum putem ajunge la compromisuri. Și pe măsură ce mergem mai departe, trebuie să stabilim strategia de negociere, cum uh, vom vota raporturile în ultima săptămână din, rapoartele în ultima săptămână din noiembrie. Um, această sesiune de toamnă este una foarte, foarte plină și trebuie să profităm de ea pentru a avea cele mai bune rezultate. Președintele, bine mulțumesc, domnule Capola Santos, și mulțumim și comisiei. Cred că am făcut progrese și sper că vom reuși să trecem prin uh, cele câteva sute de amendamente pe care le avem. Domnul Lavia este ocupat la Comisia pentru Bugete, deci nu putem să discutăm punctul 13, deci eu sugerez să trecem la punctul 14. Planul de acțiune împotriva amenințărilor reprezentate de rezistența la antimicrobiene. Le urez bun venit prietenilor mei care au venit. Este vorba despre administrator din regiunea mea din Italia. Deci, după cum am spus, am trecut la punctul 14. Este o chestiune importantă și doresc să clarifică prin acest raport din proprie inițiativă Parlamentul își exprimă poziția cu privire la un documentul adoptat de Comisie în 2011. Uh, Martin Heusling. Pentru că acest punct va fi tratat uh, anticipat, sigur, eu pot să vorbesc oricând pe marginea acestui subiect, pentru că în acest moment are loc o dezbatere foarte importantă în ceea ce privește folosirea de antibiotice în agricultură, mai ales în landul de unde provin eu. Acolo are loc o discuție foarte intensă pe această temă. Săptămâna trecută s-a publicat uh, numărul de antibiotice care sunt folosite în creșterea animalelor uh, în Germania și cu aceasta ajung la una dintre problemele cu care ne confruntăm. Beneficiem de mult prea puține date referitoare la volumul de antibiotice care sunt folosite în creșterea animalelor. Și acesta este un punct pe care dorim să îl eliminăm uh, printre primele. Și am propus ca statele membre să monitorizeze mai atent colectarea datelor și să ofere aceste date. Pentru a reveni la țara mea natală, 1700 de tone de antibiotice au fost folosite în creșterea animalelor, deci de 40 de ori mai mult decât în toate spitalele din Germania. Astfel se vede dimensiunea cu care sunt folosite antibioticele în acest moment în creșterea animalelor în Germania. Ceea ce ne arată că în anumite zone, cam 90% din toate animalele primesc antibiotice. Sunt cifre la care trebuie să reacționăm pentru că ne alarmează. Planul propus de către comisie merge pe direcția corectă pentru a spune lucrurilor pe nume, însă, după părerea mea, această propunere nu merge suficient de departe. Trebuie să ne confruntăm și cu alte teme, nu, numai, uh, nu să abordăm numai cercetarea și alte inițiative proprii în utilizarea noilor antibiotice. Trebuie să ne concentrăm și asupra antibioticelor existente deja. De asemenea, trebuie să discutăm uh, Uh, și despre sistemele de creștere a animalelor și acest lucru trebuie să-l facă și statele membre. Sistemele de creștere a animalelor trebuie gestionate și structurate astfel încât să nu se ajungă la utilizarea de antibiotice. Acest lucru are de-a face cu condițiile de creștere, cu densitatea și acesta va fi un punct important uh, în strategia generală de luptă împotriva utilizării de antibiotice în creșterea animalelor. Trebuie spus un lucru cât se poate de clar. Și acesta este un aspect important. Și suntem de acord uh, și între noi, raportori, respectiv raportori din umbră. Antibioticele um, se găsesc anumite antibiotice, se găsesc pe lista uh, propusă de OMS ca medicamente care nu trebuie să mai fie folosite. Există anumite antibiotice care sunt folosite ca medicamente pentru oameni și acestea nu pot fi folosite ca cu uz veterinar decât într-o măsură foarte restrictivă. Această problemă trebuie abordată. Am avut o discuție preliminară cu raportorii din umbră și am căzut cu toții de acord că acesta este un aspect extrem de important. De asemenea, trebuie să mai subliniem un aspect și anume că în final trebuie să cădem de acord asupra un numirii unor obiective cât se poate declare. Deci nu numai să stabilim câte antibiotice sunt utilizate în prezent, ci trebuie să și reducem numărul acestora. Anumite state membre s-au arătat dispuse să facă acest lucru. Danemarca, de exemplu, uh, în uh, ceea ce privește utilizarea antibioticelor uh, în creșterea animalelor, a reușit să înjumătățească numărul de antibiotice utilizate. Trebuie să vedem cum au reușit acest lucru și, de asemenea, trebuie să specificăm că reducerea um, antibioticelor Uh, în tratarea animalelor trebuie să scadă cu 50% față de cifrele din 2012 până în anul 2018. Acesta este obiectivul pe care să-l propunem statelor membre. Sigur că există niveluri diferite în fiecare stat membru, însă acest obiectiv trebuie propus ca obiectiv obligatoriu. Avem aici o problemă care nu poate să continue sub această formă. În raportul comisiei am arătat că există multe victime care, din cauza germenilor multirezistenți, ajung să aibă de suferit. Trebuie să eliminăm această problemă din creșterea animalelor și, de asemenea, aceste antimicrobiene trebuie să fie restricționate. sigur că în agricultură, la modul general, se poate vorbi despre mm, o răspundere asumată. Însă, trebuie să privim și sectoarele la nivel individual creșterea animalelor uh, cauzează, iată, cele mai multe probleme în acest domeniu. De asemenea, măsurile de profilaxie și acestea trebuie să fie tratate primordial, deci utilizarea de antimicrobiene nu trebuie folosită pur și simplu, ci trebuie să existe măsuri de profilaxie și dorim ca um, acestea să fie uh, eliminate treptat dacă să spunem uh, un animal din 30 de mii este bolnav, atunci uh, celelalte 29.999 nu ar trebui să fie tratate și ele cu antimicrobiene. De aceea considerăm că utilizarea antimicrobienilor trebuie făcută mai țintit. Am discutat aceste lucruri și la Envy și cred că împreună am pornit-o pe o cale bună, astfel încât să identificăm uh, problematica și să găsim o rezolvare bună. Se des- discută foarte mult despre acest subiect, trebuie să luăm lucrurile cât se poate de în serios și de asemenea în serios trebuie să luăm și faptul că dacă această problemă nu va fi abordată în mod energic, atunci vor apărea tot felul de alte probleme secundare. Sigur că trebuie să urmăm și propunerea Comisiei de a ne concentra și asupra medicamentelor nou apărute, dar trebuie să le tratăm și pe cele deja existente. Vă mulțumesc! Bine, grație! Mulțumesc și eu. Vom deschide acum dezbaterea. Întâi doamna Paulson. <clears throat> Tak, ordförande. O... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord în proporție de 95% cu domnul Heusling. Descrierea pe care a dat-o este corectă și eu am fost implicată în aceste chestiuni încă de la începutul anilor 80. Este oribil pentru mine să văd că situația de astăzi nu s-a îmbunătățit nici măcar cu un singur loc de muncă. Din potrivă, se înrăutățește pe an ce trece. În anii 90 am avut o decizie din partea Uniunii Europene care spunea că antibioticele nu pot fi folosite pentru promovarea creșterii. Dar numele s-a schimbat în principiu, doar atât. Se vorbește acum despre folosirea profilactică. Deci, antibioticele sunt folosite în același fel acum. Și acest lucru afectează pe toată lumea. Cam 70% din toate bolile tratate cu antibiotice, sunt comune pentru mai multe tipuri, apar la mai multe tipuri de mamifere, în afară de oameni. Să zicem 98% din bolile bacteriene care afectează porcii sunt aceleași ca la oameni. Cel mai important acum este să avem o privire de ansamblu clară a felului în care sunt folosite antibioticele astăzi. În ce sisteme de creștere animalelor, ce animale sunt tratate? O, bovine, porcine, trebuie să știm în ce zone geografice există cea mai mare incidență a acestor boli. Și aici nu sunt de acord cu domnul Heusling. Nu este pur și simplu vorba despre cantitate, ci despre ce tip de antibiotic este folosit. OMS a făcut o propunere care spune că primele patru cele mai importante și eficiente antibiotice pe care le avem astăzi nu trebuie folosite în medicina veterinară. Aceste, tripuri de, aceste patru tipuri de Uh, antibiotice ar trebui să fie folosite doar pentru oameni. Deci, nu putem să uh, le prescriem uh, dacă nu există acord între cel puțin uh, doi medici. Avem nevoie de antibiotice eficiente și trebuie să ajungem la această situație. Am colaborat cu raportorul și voi continua să cooperez cu el și doresc să avem o propunere mai precisă cu privire la controlul folosirii antibioticelor. Există astfel de măsuri de control în Finlanda, Danemarca, în Suedia, deci cred că putem să ne bazăm pe sistemele care există deja. Aceste sisteme nu sunt, uh, nu, um, sunt excesiv de birocratice pentru agricultori, pentru că ei deja trebuie să se ocupe destul de mult de, de hârtii. Ei trebuie să țină, de exemplu, registrele diagnosticelor pentru animale. Uh, deci, trebuie să colectăm toate datele, trebuie să avem o privire de ansamblu clară asupra situației, pentru că în momentul de față habar n-avem ce se întâmplă. Grazie, Madame Paulson. Adesso Elisabeth Jäger, poi Britta Reimers. Mulțumesc, doamna Paulson, Britta, eh, doamna Jäger și apoi Britta Reimers. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și antevorbitorilor, mai ales doamnei Paulson. Ceea ce a spus doamna Paulson trebuie susținut. Ceea ce a spus domnul Heusling este de asemenea de susținut, însă ceea ce scrie nu pot susține, pentru a spune cât se poate declara acest lucru doamna uh, Răzbach din Comisia Principală, Comisia de Mediu, a făcut un raport foarte bun. Și cred că, în primul rând, ar trebui să susținem raportul doamnei Răzbach. Și dânsa are o experiență foarte mare în acest domeniu. Ne confruntăm cu o problemă foarte mare, o problemă pe care uh, a menționat și domnul Heusling ca existând în Germania. Dacă sunt uh, prescrise antibiotice, atunci acestea trebuie Uh, pentru prescrierea acestora trebuie să existe o justificare, dar această justificare nu este transmisă mai departe. Deci noi ne confruntăm cu o, propune, cu o problemă în Germania, pe care trebuie să o rezolvăm acolo. Cifrele pe care le-ați prezentat de utilizare de uh, antibiotice în Germania, sigur, pot fi corecte, însă un lucru este clar, este vorba aici despre animale domestice și animale crescute pentru uh, a fi uh, consumate. Deci este vorba și despre animalele de casă. Dar o cerință este cât se poate de clară. Documentare clară. Și apoi să vedem cum abordăm situația. Iar această documentare clară, aceasta reprezintă o cerință foarte clară și pentru Germania și ar trebui să fie implementată, pentru că situația actuală nu poate fi acceptată. Dar, încă o dată, raportul de la Envi al doamnei Reusbach, deci raportul principal, este un raport foarte bun pe care ar trebui să îl susținem. Și uh, cu un aviz din partea Agri ar trebui să îl susținem, nu să îl uh, ducem într-o direcție care să fie una exagerată. Vă mulțumesc, am fost cât se poate de sinceră în ceea ce privește acest punct, iar raportul dumneavoastră în forma actuală nu poate fi susținut de către mine. Grație, Elizabeth. Mulțumesc, Elizabeth, Brita Reimer și apoi doamna McGuinness. Brita. Mulțumesc și eu mă alătur celor doi antevorbitori. Ceea ce m-a speriat este faptul că avem același obiectiv. Însă, Iată că mi se pare că auzim un, pel, un pic de campanie electorală aici, campanie electorală provenind din Germania. Știm că verzii pun un mare accent pe um, creșterea animalelor și modul în care sunt acestea crescute. Cred că trebuie să arătăm cât se poate de clar care sunt diferențele, pentru că aici se vorbește despre o cifră paușală în tone și apoi uh, utilizarea per total în consumul de animale. Dar nu se vorbește aici despre o diferență clară între animale de casă, respectiv um, animale um, de, din altă categorie, până la urmă și în spitale. Um, de asemenea, în ceea ce privește utilizarea antibioticelor cu uh, pentru a trata bolile umane și aici vorbim despre niște cifre generale. Este sigur un subiect care uh, merit, asupra căruia merită să ne aplecăm și pe viitor, dar nu putem compara mere cu pere. Nu putem să ajungem la niște rezultate care nu duc până la urmă la soluționarea problemei. Și animalele au dreptul să fie tratate dacă se îmbolnăvesc. Și nu putem uh, să formulăm lucrurile atât de sever în uh, această legislație, astfel încât să prejudiciem un alt act legislativ. De asemenea, există diferite substanțe de conținut ale antibioticelor care, de care trebuie să ținem cont și acestea sunt prescrise în mod diferit. Deci un număr mare de antibiotice nu înseamnă că anumite substanțe de conținut au fost folosite în mod exagerat. De asemenea, trebuie să ne gândim la uh, modul în care sunt influențate lucrurile. Nu contează cât de mare este uh, exploatația agricolă care crește animale, pentru că um, există anumite sisteme mari care gestionează mai bine situația decât anumite exploatații uh, de creștere a animalelor mai mici. Deci nu cred că este bine să avem sentințe din acestea de natură generală. Nu pot, nici eu nu pot să susțin acest raport în forma aceasta. Cred că trebuie să abordăm în continuare această temă, trebuie să o susținem pe doamna Răsbach. Doamna Răsbach uh, a realizat un uh, raport foarte bun din punctul meu de vedere, surprinzător, pentru că ea este membră a Envi, iar noi nu susținem întotdeauna rapoartele Envi, noi în calitate de agri. Dar cred că acest raport merită susținut și cu siguranță că dacă vom colabora, vom găsi soluția cea mai bună. Grație, Brita. Președintele, mulțumesc, Margaret McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Paulson, doamna Reimers și doamna Iegle au con- condensat foarte bine punctul meu de vedere. Am participat la această discuție în Comisia Envi și susțin punctul de vedere aici că raportul Rospach este unul bun și cu unele amendamente chiar vom fi mulțumiți de el. Există pericolul de a uh, viza o cifră țintă dar fără să nuanțăm și fără a vedea care sunt consecințele. Ideea de ecocondiționalitate care se adaugă nu mă mulțumește, sunt, mă opun aceste idei. Poate că mă preocupă faptul că există o reacție prea mare la o chestiune foarte serioasă și poate nu vom obține rezultatul dorit colegul meu, domnul Hausling, a arătat că arăta cu degetul de multe ori sunt arătate spitalele care sunt problema acolo. Există o uh, rată a infecțiilor nozocomiale foarte mare. Deci trebuie să vedem care sunt cele mai bune practici de igienă și de utilizare antibioticelor. Uh, aș rezuma prin a spune să vedem de ce dispune Comisia Envi, să vedem ce avem noi și poate că vom avea în final o soluție optimă. Președintele, mulțumesc uh, pentru această dezbatere. Este important să menținem o abordare care să fie raportate la fapte uh, concrete și la de, alte informații care pot uh, să influențeze uh, Uh, acum dau uh, cuvântul Comisiei reprezentantului DG Sanco. Cine ia cuvântul? Din partea DG Sanco. Domnul Van Dijk sau Desmet, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, după cum știți, uh, rezistența antimicrobiană este o prioritate, este un factor de risc pentru sănătatea umană și în noiembrie 2011 am adoptat uh, o propunere în acest sens. Ceea ce s-a menționat de mai mulți vorbitori astăzi este că a venit uh, momentul unor acțiuni concrete și veți vedea că planul de acțiune face referire la acțiuni cât se poate de concrete uh, pentru a aborda rezistența la antimicrobiene. Al doilea punct, Uh, care a fost menționat este importanța unei abordări holistice. Atunci când vorbim despre rezistența la antibiotice, nu putem să arătăm cu uh, degetul o industrie sau uh, o parte a lanțului, ci trebuie să vedem uh, atât sănătatea umană cât și cea animală. Este important ca toți actorii să contribuie la aceasta pentru a combate rezistența la antibiotice. Acum, uh, câteva remarci specifice. În primul rând, uh, utilizarea unor antibiotice de importanță uh, vitală și în acest punct aș dori să spun că uh, în revizuirea directivei privind medicamentele de uz veterinar vom analiza foarte atent această chestiune și vom vedea dacă le vom exclude sau nu din utilizarea în creșterea animalelor. Comisia are în vedere în momentul de față să ceară uh, Agenției Europene a Medicamentului din Londra să analizeze impactul asupra sănătății publice și alte chestiuni legate de uh, utilizarea în sectorul veterinar a unor antibiotice de importanță uh, vitală. De aceea, această agenție va analiza mai atent această chestiune. A doua parte Uh, este legată de utilizarea aprobată. Uh, e o chestiune care a fost pe masă, utilizarea prudentă și în această privință am dorit să vedem dacă există necesitatea unor dispoziții legale pentru a uh, susține acest concept de utilizare prudentă, dar având în vedere viitoarele posibile uh, Uh, schimbări de ordin juridic. Avem în vedere și uh, liniile uh, directoare privind utilizarea prudentă, astfel încât să beneficiem de pe urma acestora în domeniul veterinar. Apoi un punct legat de raportare și monitorizare, unul dintre elemente cheie care, au fost, care a fost menționat de eurodeputați. Uh, atunci când vorbim despre rezistența la antimicrobiene, nu vorbim numai de utilizarea antibioticelor uh, în uh, domeniul veterinar, pentru că în ceea ce privește sănătatea umană există un proiect uh, în curs, dar ne referim la utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor, un proiect care include 20 state membre și raportul va fi prezentat la sfârșitul anului 2012, când vor fi culese date legate de creșterea animalelor deci sfârșitul anului 2012. Apoi, nu este importantă numai utilizarea uh, antibioticilor, ci și monitorizarea uh, rezistenței la uh, antimicrobiene și să vedem care sunt acțiunile pe care le putem întreprinde. Comisia uh, nu uh, a dat o cifră uh, ci vrem să avem o monitorizare armonizată pentru a vedea dacă um, măsurile pe care le luăm după o perioadă de 5 ani au un uh, efect în monitorizarea atentă a rezistenței la antimicrobiene. De aceea am uh, rugat autoritatea privind um, uh, alimentele din Europa să aibă o linie directoare care să fie inclusă în planul nostru. Apoi, o prioritate maximă pentru comisie avem uh, documente fie obligatorii, uh, fie cu caracter neobligatoriu în acest uh, sens pentru a da atenția cuvenită rezistenței la antimicrobiene. Președintele, mulțumim reprezentantului Van Dijk din partea Comisiei. Martin, ai cuvântul pentru concluzie. Domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Sigur că uh, vom încerca să introducem toate ideile care au fost menționate, dar vreau să le spun ceva doamnelor Reimer și doamnei Iegle. Uh, sigur că dacă spuneți că aici sunt idei de campanie electorale exprimate, acest lucru mi se pare absurd. Cifrele pe care le-am menționat sunt confirmate de către uh, autoritățile de la Berlin. 1700 de tone, da, acestea mi-au fost transmise și avem o creștere de 205, când uh, vorbeam de 784 de tone uh, creștere, sporirea utilizării acestor uh, antibiotice veterinare. Uh, nu cred că avem atât de multe animale domestice care <laughs> să, fie să, fi, să se fi înmulțit atât de mult în acest interval de timp. Așadar, uh, sigur, există în Germania o asemenea discuție, dar în spatele termenului de general nu trebuie să se ascundă numai lucruri bune. Trebuie să abordăm anumite puncte și să le privim cu un ochi critic iar efectele asupra sănătății umane nu trebuie neglijate. Se poate să ajungem uh, ca în anii 45, când antibioticele pur și simplu au uh, eșuat lamentabil. Practicile din agricultură, ele nu, pe acestea nu putem să le imaginăm pur și simplu <laughs> paușal. Dacă am înțeles corect, nu vorbim aici despre anumite dimensiuni. Eu am spus că se poate, clar că este vorba despre sisteme de creștere a animalelor și despre, uh, de exemplu, uh, densitatea de creștere. Uh, și aici este vorba despre utilizarea um, antimicrobienilor veterinare. Asupra acestei probleme trebuie să ne aplecăm, trebuie să încercăm să găsim o rezolvare și trebuie să tratăm această chestiune de aceea consider că putem să ajungem la un acord în ceea ce privește multe dintre punctele propuse. Doamna Răzbach de la Envi a făcut o propunere care și mie mi se pare bună. Uh, sigur că ține cont de multe lucruri pe care le-am abordat și noi, dar în uh, anumite privință trebuie să spunem lucrurilor mai clar pe nume. Iar o documentare în ceea ce privește utilizarea de antibiotice, doamnă Iegle, nu este o măsură de reducere a acestora. Trebuie să ne propunem un obiectiv pe care să-l atingem și de asemenea trebuie să avem cele mai bune practici la nivel de Europa. Iar uh, cele, acele state care au reușit să uh, scadă uh, folosirea de antibiotice, acestea trebuie date drept model. Deci trebuie să ne preocupăm de toate aceste lucruri. Doar să colectăm date și să nu ne propunem obiective de reducere reducere, nu cred că reprezintă o strategie suficient de ambițioasă pentru noi. Mulțumesc! Bine, grazie Martin. Președintele, mulțumesc Martin. Îți uh, urez succes. Uh, sper că împreună cu raportorii din umbră veți ajunge la un rezultat bun și veți ține cont de toate aspectele uh, din Uniunea Europeană. Sigur, ideile uh, venite din partea eurodeputaților germani sunt importante, la fel de importante ca și cele venite din partea celorlalte state membre. Uh, termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 septembrie la ora 12, uh, deci mâine. Dacă veți să prezentați amendamente, asigurați-vă că o faceți până atunci. Ne întoarcem acum la punctul 13 regulamentul uh, privind uh, finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. Dau cuvântul domnului Lavia. Uh, mulțumesc și reprezentanților Comisiei pentru că se află aici. Domnul Lavia, vă mulțumesc foarte mult pentru acest regulament orizontal care este legat strâns de celelalte aspecte ale pachetului de reformă este corelat cu raportul care este analizat de către comisie. Aș vrea să încep cu o scurtă introducere, după care o să ascult uh, punctele de vedere ale colegilor. O să le ascult cu mare atenție. Este foarte clar că în comparație cu celelalte cu ceilalți raportori Uh, pot să mă consider norocos pentru că au fost uh, înaintate numai 648 de amendamente. Așadar, uh, munca mea în viitor nu este atât de voluminoasă cum este cea pe care o vor desfășura alți colegi raportori. Celelalte puncte menționate în alte rapoarte vor avea un Uh, impact și asupra raportului meu. Vom lucra împreună și vom încerca să ajungem la cele mai bune rezultate în această procedură de codecizie, astfel încât să intrăm în contact cu Consiliul de pe o poziție foarte bună. Trebuie să ne gândim la punctele cheie care sunt uh, controversate în raport. Trebuie să ajungem uh, la o poziție consensuală cât mai uh, accentuată. O să ridic în discuție câteva puncte la care se referă majoritatea amendamentelor și chiar dacă sunt păreri diferite, există și puncte Uh, care uh, reunesc uh, consensul. O să mă concentrez asupra câtorva probleme. În primul rând, articolul 12 privind sistemul de consultanță. Am 59 de amendamente în acest sens și există poziții extreme, unii care spun să eliminăm uh, acest sistem de-a dreptul. Există însă și alte comentarii care se axează asupra cerințelor minime pentru acest sistem și cine ar trebui să fie beneficiarii acestui sistem. În discuțiile pe care le-am uh, purtat uh, cu raportorii din umbră, și cele pe care le vom purta, o să încercăm să ajungem la un consens. Al doilea punct se referă la ecocondiționalitate. Există o serie de aspecte care au fost prezentate de alți membri, care ar trebui să fie eliminate din aceste programe. Deci trebuie să nu îi excludem pe micii fermieri, pentru că asta ar de natura regulile concurenței. Un, alții consideră că există diferențe între diferite secțiuni ale sectorului agricol. Există puncte de vedere diferite pe care trebuie să le discutăm. Un alt aspect un alt aspect uh, important se referă la conținutul și marile divergențe din Europa. Aplicarea uh, directivei uh, fără Uh, a ține seama de condiționalitate trebuie să ne preocupe. La aceasta se uh, adaugă și chestiunea plăților duble. Am dorit să lărgim posibilitatea de ecologizare pentru uh, state membre, măsurile de agromediu, Comisia s-a concentrat exclusiv asupra uh, agriculturii uh, biologice, dar nu am auzit comentarii în legătură cu includerea unor situri din Natura 2000. Mă așteptam la acest uh, lucru. Trebuie să existe și uh, sancțiuni, dar și asta reprezintă o problemă controversată. Deci e o altă problemă pe care va trebui să o rezolvăm. Potrivit tratatului de la Lisabona, există o serie de uh, influențe și în acest sens sunt amendamente legate uh, de poziția adoptată de Parlament în discuțiile cu privire la perioada premergătoare tratatului de la Lisabona, însă și aici părerile sunt diferite și trebuie să discutăm aceste puncte de vedere. Și apoi avem și acest aspect de uh, simplificare, de eficientizare. Una dintre propunerile care a fost susținută este posibilitatea de a reduce povara administrativă uh, pe umerii uh, fermierilor. Și aici punctele de uh, vedere uh, sunt diferite, trebuie să încercăm să le analizăm pe fiecare în parte. Desigur, există chestiuni uh, specifice, cum ar fi, de pildă, tipul de controle care trebuie Uh, efectuate, care trebuie să fie dimensiunile uh, zonei, uh, în ce detalii trebuie să intrăm atunci când vorbim de ecologizare, oare trebuie să avem planuri sau hărți mai detaliate. Sigur, și aici sunt păreri diferite, însă există timpul necesar pentru a discuta și ajunge la un acord. Aș vrea să mă refer acum puțin și la procedura pe care intenționez să o aplic. Avem o primă întâlnire a asistenților uh, eurodeputaților să uh, discutăm toate acestea, apoi întâlnirea raportorilor din umbră pe 3 octombrie. O să vedem în ce punct ne vom afla după aceste două întâlniri. După care vom vedea dacă trebuie să avem și alte întâlniri sau dacă putem să ajungem la un acord general între grupurile politice. Sigur, trebuie adus o serie de modificări, însă uh, sugerez să votăm întâi uh, celelalte rapoarte care vor avea o influență asupra acestui raport. Președintele, mulțumesc, uh, domnule Lavia. Sigur, coordonarea este importantă atunci când este vorba de raportorii care lucrează uh, la reforma PAC. O să-i dau cuvântul lui George Lyon. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc lui Giovanni Lavia pentru prezentarea sa. Nu am prea multe de adăugat la ceea ce a spus. Cred că procesul de lucru Uh, care a fost uh, uh, trasat prin documentul de orientare este foarte bun. O să avem o primă întâlnire și vom încerca să preluăm această metodă de lucru. Ni se pare o cale bună pentru a ajunge la faza de compromis cât mai curând cu putință. Nu am prezentat foarte multe amendamente pentru că Uh, Giovanni a inclus uh, în propriile sale amendamente multe din preocupările uh, noastre. În general, suntem mulțumiți de amendamentele care au fost prezentate de raportor. Abordarea este simplă avem un sistem, vrem să avem un sistem de penalități proporțional și bazat uh, pe risc, atât pentru fermieri cât și pentru statele uh, membre, o reducere a numărului uh, inspecțiilor dacă se constată conformitatea procesul de inspecții și de audit se bazează pe proceduri, pe liste de verificări. Vreau ca acest sistem și în special uh, sancțiunile uh, să uh, se aplice desigur, acest lucru ar face ca să fie mai proporțional atunci când este vorba de regimul sancțiunilor. Cred că în felul acesta Uh, putem să abordăm o serie de uh, nemulțumiri uh, alor, ale celor din circumscripții ca cea pe care o reprezint se plâng de o birocrație prea mare pe uh, umerii uh, fermierilor. Uh, sigur, dacă adoptăm amendamentele potrivite, sistemul va funcționa uh, bine. De aceea voi lucra împreună cu Giovanni și ceilalți raportori din umbră pentru ca lucrurile să meargă bine. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, mulțumesc lui George. Uh, Luis uh, îl înlocuiește acum pe uh, Uh, raportorul din umbră uh, al uh, grupului S și D. Raportorul din umbră este acum în Comisia Regii, susținându-și raportul. Așteptăm să vină dintr-un moment în altul, însă m-a rugat să înlocuiesc dacă nu va putea să fie prezentă. O să mulțumesc în primul rând raportorului pentru munca sa excelentă nu este numai o chestiune de conlucrare cu raportorii din umbră, ci și cu ceilalți raportori. Cred că există un consens larg pe care sper că îl vom menține. Problema principală, problemele principale cu, pe care le ridică grupul socialiștilor este vorba de agențiile de plată, formularele care trebuie completate de către uh, fermieri, de către micii fermieri atunci când fac o solicitare. Trebuie să încercăm să îmbunătățim dispozițiile legate de aceste concepte. Vrem să mergem în direcția simplificării care este pe placul raportorului. Giovanni a spus că are circa 600 de amendamente la raportul său nu trebuie să interpreteze acest lucru uh, ca o importanță mai mică acordată raportului său în comparație cu raport, rapoartele noastre. Amendamentele sale sunt excelente, așa încât, Giovanni, așteptăm să lucrăm împreună și sperăm că vom avea un pachet foarte bun al, cuprinzând toate aceste măsuri. Mulțumesc, domnule Capolo Santos. Domnul Regner, pentru versi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru atitudinea sa deschisă. Procesul pe care îl parcurgem acum, așa cum a spus uh, George, nu este o temă uh, uh, cât se poate de sexy, pentru că discutăm, de fapt, încotro se îndreaptă banul public și există circumscripții în care fermierii sunt uh, preocupați, uh, dar sunt și circumscripții care sunt preocupate de modul în care este cheltuit uh, banul public. Trebuie să ne asigurăm că banul public este cheltuit în beneficiu binelui public. Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că există o dezbatere uriașă în ceea ce privește eficiența cheltuielilor în uh, agricultură, în afara uh, domeniului uh, agricol. Oamenii se uită la noi. Ce vom face cu reforma PAC? Vor să vadă o eficiență bugetară și, desigur, trebuie să asigurăm acest lucru pentru că Uh, cei care plătesc alimentele îi vor plăti și pe fermieri prin uh, subvenții europene. Și vom avea plăți duble sau triple chiar. De aceea, am sentimentul că trebuie să fim oarecum mai preocupați în legătură cu modul în care funcționează lucrurile și să asigurăm eficiența bugetară, să nu ne uh, uh, limităm numai la circumscripțiile uh, și la adunările de fermieri, ci la toate circumscripțiile. De aceea, cred că ar trebui să avem o uh, dezbatere uh, cât se poate de urgentă Uh, propunerile uh, comisiei și amendamentele raportorului, e bine, dacă vorbim despre sistemul de consultanță pentru fermieri, acesta trebuie să se îndrepte către resursele naturale utilizate. Să avem o utilizare sănătoasă a acestor resurse, pentru că ceea ce s-a discutat la nivel bugetar este că bugetul european trebuie să aibă în vedere obiectivele din 2020 și una dintre aceste obiective este utilizarea eficientă a resurselor. Trebuie să fie foarte clar în tot ceea ce facem în reforma PAC, trebuie să fie clar că vizăm această eficiență. Și fermierii trebuie să aibă în vedere utilizare eficientă a resurselor, Uh, să avem în vedere competitivitatea și uh, dacă vă uitați la amendamentele noastre, vrem ca această eficiență a utilizării resurselor să fie în uh, centrul atenției. Apoi, vedem că Comisia a preluat o serie de condiții de ecologizare dacă aceasta înseamnă că mai târziu ecologizarea nu mai este obligatorie, asta înseamnă că vom merge în jos atunci când discutăm uh, ecologizarea. Deci, trebuie să ne asigurăm că ecologizarea este obligatorie, este un punct pe care dorim să îl accentuăm. Dacă uh, Uh, s-au preluat din GEAC o serie de uh, cerințe uh, privind speciile, deci dacă discutăm despre secetă sau despre inundații sau despre dăunătoare, trebuie să avem în vedere un sistem agricol care să nu depindă atât de mult asupra îngrășămintelor sintetice, asupra petrolului, pentru că și asta înseamnă o utilizare eficientă a resurselor. Uh, utilizarea uh, durabilă a pesticidilor. Comisia a spus că acest lucru trebuie să fie uh, uh discutat uh, numai atunci când uh, se va aplica tuturor fermierilor. Am uh, Uh, fost de acord uh, asupra regulilor. Acum uh, devenim dependenți de standardele pe care statele membre le elaborează pentru fermieri. Nu, nu așa trebuie să uh, procedăm. Fermierii trebuie să uh, respecte uh, legea aceste directive trebuie să fie implementate până în 2014, deci uh, sunt uh, incluse în perioada de ecocondiționalitate. Am, oare nu mai contează pentru fermier că am uh, adoptat uh, directiva cadru privind uh, apa? Dacă nu uh, procedăm așa, Uh, vom uh, stârni nedumeriri tot mai mari în legătură cu modul în care utilizăm banul public. Sigur, uh, aceasta trebuia să fie o întâlnire foarte călduță. De asemenea, vom aborda și alte discuții din cadrul GAEC, bunele condiții agricole și de mediu. Considerăm că nimeni nu trebuie să fie scutit de respectarea principiului ecocondiționalității. Toată lumea trebuie să respecte legea și uh, să meargă în direcția ecocondiționalității. Aceasta trebuie să fie regula generală. Unii ar putea să fie surprinși că am spus că și uh, fermierii care fac agricultură organică, dacă și ei trebuie să respecte legea, sigur că da. Toată lumea trebuie să o facă pentru a încheia în ceea ce privește ecocondiționalitatea ă, trebuie să nu afectăm principiile de bază ale PAC. Așa cum ă, a spus o colega a noastră într-un aviz ă, DV, nu trebuie să afect reforma PAC. Acest principiu trebuie să fie unul central și mă aștept ca și dumneavoastră să îmbrățișați acest uh, principiu pentru că este coerent și vital pentru dezvoltare. PP-ul uh, va merge în direcția uh, prezentată de colega noastră ieri în Comisia DV. Ecologizarea este doar un cost. Știu, domnule președinte, o să închei, însă ecologizarea Uh, nu este numai green tape. Vrem să împiedicăm uh, situația, să prevenim situațiile în care am putea să uh, cheltuim dublu pentru același lucru. Banul public este folosit în scop public și neafectarea pacului trebuie să fie un principiu central. cred că uh, cei care uh, participă la târgul de alimente mâine la sfârșit vor fi de acord cu noi. Președintele uh, grupul verzilor a avut un timp de intervenție invers proporțional cu dimensiunea acestui grup. Dacă nu sunt și alte intervenții, o să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Nu, Mare, cerut să intervină. Domnule președinte, am solicitat să iau cuvântul numai pentru că am fost uh, trezită de ultima prezentare. Vă mulțumesc așadar pentru că mi-ați trezit, mi-ați stârnit interesul. Pentru că este o ședință lungă. Cu unele comentarii uh, sunt de acord, însă cred că cu toții suntem îngrijorați uh, referitor la finanțarea publică. Dar și alimentele sunt un uh, bun public, așadar trebuie să fim conștienți de acest lucru. Trebuie să fim conștienți că multe din plățile către farmieri sunt parte a veniturilor lor și aceasta este situația, mai ales că oh, costurile pentru producători sunt foarte mari și mm, acest lucru a avut un uh, efect uh, în detrimentul uh, producției alimentare. Acestea sunt aspecte delicate, sensibile și cred că trebuie să cădem de acord asupra lor. Sunt dezamăgită că nu voi fi parte din echipa care va negocia pe marginea acestui subiect, dar uh, abia aștept să aud reacțiile. Sunt de acord cu noastră că ecocondiționalitatea reprezintă legea și nimeni nu trebuie să uh, fie scutit de la respectarea legii. Uh, trebuie să vedem în ce măsură vor evolua discuțiile despre greening. Uh, ele se vor regăsi la pilonul întâi. De asemenea, uh, vorbiți despre eficiența cheltuirii banilor, iar uh, fermierii sigur că trebuie să uh, cheltuiască banii și pentru ecologizare. Trebuie să, să tratăm lucrurile cu prudență problemele cu care se confruntă fermierii și companiile din domeniu um, au legătură și cu birocrația și cu aceste măsuri de ecologizare. Și trebuie să abordăm toate aceste chestiuni. Sunt uh, reguli făcute de către oameni, implementarea este făcută tot de către oameni, deci trebuie să simplificăm procedura și să eficientizăm procesele. Cu siguranță sunt bani cheltuiți de către oameni și nu avem suficienți, de aceea accept punctul 2. Așadar, um, Există diferențe foarte mari, însă cred că în final putem să ajungem la un acord pe marginea acestui subiect, astfel încât în toată lumea, toți alegătorii să fie uh, mulțumiți. Am participat la un eveniment în această dimineață, uh, s-a făcut un comentariu referitor la faptul că, în ciuda prețurilor în creștere la bunuri, nu putem să cerem consumatorilor să plătească mai mult pentru alimente pentru că ei se confruntă cu probleme economice. Cu toate acestea, situația economică pentru bugetul agriculturii este și, el, și ea în pericol. Deci, dacă adăugăm toate aceste chestiuni, fermierii din circumscripțiile noastre electorale se confruntă cu dificultăți și nu numai ei. Așadar, trebuie să fim conștienți de cât de sensibile sunt aceste aspecte și trebuie să încercăm să protejăm banii publici. Grazie, de Chiedo scuza Giancarlo Scott. Mulțumesc. Doamna McGuinness. Am uh, uitat că și domnul Scott adorea să ia cuvântul. Doresc să felicit și eu pe raportor pentru munca foarte bună. Simplificarea la toate nivelurile este absolut necesară. Propunerea să se facă niște cereri pe mai mulți ani cu confirmare anuală. Acesta este modul de a proceda în favoarea agricultorilor noștri. Noi trebuie să facem PAC mai accesibilă și trebuie să avem o activitate susținută. Principiul proporționalității, acesta merge pe direcția corectă și consider că este bine că, pornind de la un dialog uh, intens, s-a ajuns la această soluție. Am purtat discuții cu fermierii și agricultorii de la fața locului, dar sigur că trebuie să ținem cont de agricultorii din întreaga comunitate. Cred că propunerile colegilor oglindesc modul în care se desfășoară viața agricultorilor de la fața locului. Ei trebuie să se lupte cu birocrația foarte mare. Mi se pare o propunere bună. Mi se pare bine că programele de dezvoltare agricolă uh, se declanșează automat. Deci sunt în favoarea propunerilor făcute. Mulțumesc, Jean Carlos, domnul președinte. În final, reprezentantul uh, comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur cuvintelor domnului Lavia, care a prezentat un raport echilibrat care reprezintă o bază bună pentru dumneavoastră pentru a putea lua poziție la textele comisiei și propunerile comisiei am avut posibilitatea de a discuta pe marginea anumitor aspecte și de a explica anumite chestiuni. Și cred că modul de dezvoltare a lucrurilor este unul bun. Regulamentul orizontal este diferit față de celelalte trei uh, propuneri de regulament. Pe de o parte are o funcție transversală, pe de altă parte, în multe aspecte, este o propunere tehnică foarte complexă și acest lucru se referă la chestiuni precum managementul finanțelor, chestiuni legate de control, dar și de sancțiuni. De aceea cred că este o provocare deosebită pentru toți cei care trebuie să trateze acest subiect. Eu observ trei domenii în, în conținutul acestui text pe care doresc să le abordez. În primul rând, există elemente cât se poate de politice în acest regulament, lucru care se reflectă și în amendamentele care au fost înaintate. Se referă la ecocondiționalitate, de asemenea la sistemul de consiliere și la sistemul de control și administrare. Vorbim despre sancțiuni în cadrul uh, măsurilor de ecologizare, dar, în al doilea rând, avem un alt complex de întrebări care fac referire la aspecte tehnice, dar au și relevanță politică. Ele se referă la managementul financiar, la domeniul auditului, monitorizare și evaluare și, în final, al treilea aspect, întrebări uh, instituționale, vorbim aici de Lisabona, respectiv acte de punere în aplicare și acte delegate. În ceea ce privește primul punct, chestiunile de natură mai degrabă politică. Cred că regulamentul orizontal este pentru noi un prilej special de simplificare și de îmbunătățire a eficienței uh, aplicării PAC. Ar fi trebuit să ne gândim la toate aceste aspecte și am încercat să facem acest lucru și să intrăm în detaliu. Voi reveni voi aborda pe scurt câteva dintre punctele care au fost menționate, de exemplu, sistemul de consultanță a exploatațiilor. Acest sistem, după părerea noastră, trebuie să dețină un domeniu de aplicare foarte clar, pentru că trebuie să vină în întâmpinarea uh, agricultorilor, să le ofere consiliere, deci trebuie extins, dar nu prea mult și nici nu trebuie restricționat prea mult. De asemenea, caracterul neobligatoriu trebuie să fie prezervat. În ceea ce privește ecocondiționalitatea, aici este vorba de asemenea despre domeniul de aplicare. Acesta este Există idei de extindere a acestuia um, pentru a fi preluați și fermierii și exploatațiile de mici dimensiuni și se vorbește aici despre o echilibrare, despre o eficiență maximă și o simplificare maximă. Ideea de bază este de a veni în întâmpinarea acelor agricultori care au exploatații de mici dimensiuni, acestora să li se ofere o procedură simplificată și aceasta să fie pusă în legătură cu ecocondiționalitatea. Dacă facem acest lucru, simplificarea însă nu mai este dată. De aceea noi propunem ca aceste situații de excepție să fie date, însă în uh, reglementarea primelor, reglementare concretă, um, aici exploatațiile de mici dimensiuni să fie scutite de uh, procedurile prea complicate. În al doilea rând, în ceea ce privește solicitările pe uh, mai mulți ani, multe, cred că această propunere este o propunere bună. În realitate, în regulamentele noastre, această propunere este deja conținută. Mai trebuie prezentate doar acele modificări care în anul următor au vor fi diferite față de ceea ce exista în anul anterior. Această idee însă trebuie exprimată mai concret și, de asemenea, este destinată simplificării suplimentare. Permiteți-mi să trec la cel de-al doilea domeniu, reglementări tehnice cu uh, caracter politic. Aici uh, s-a vorbit despre control. Sigur că și noi uh, suntem cei care apără principiul proporționalității, care este relevant. Suntem de părere că proporționalitatea în actualul sistem de sancțiuni este dat, se realizează și trebuie să vedem uh, care este potențialul de îmbunătățire a situației actuale. Este important să avem un sistem eficient de sancțiuni, să îl păstrăm pe cel existent, pentru că altfel am face un pas înapoi iar pe viitor ne-am confrunta cu mai multe erori, mai multe situații deficitare. Un alt punct important se referă la reglementarea sancțiunilor în raport cu ecologizarea. S-a propus, în parte, și cred că și raportorul a propus aceeași idee, sancțiunile să fie limitate doar la măsurile de ecologizare. Vă rog să vă gândiți că dacă procedăm așa, se va ajunge la un rezultat prin care cei care nu îndeplinesc obligațiile de ecologizare nu vor fi afectați de niciun fel de sancțiune, ci nu va primi ceea ce oricum nu ar fi meritat să primească. Așadar, în esență, mergeți pe ideea unei uh, implementări a măsurilor de ecologizare pe bază de voluntariat, iar Comisia nu dorește acest lucru, greening-ul trebuie să fie obligatoriu. Deci trebuie să ne gândim care este obiectivul politic. Dacă vrem un regulament privind ecologizarea obligatoriu, atunci uh, nu putem uh, să luăm celor care nu implementează măsurile respective uh, ceea ce oricum nu ar fi primit. Bun, acum reducerea uh, poverii administrative pentru statele membre și în domeniul controlului ar trebui să existe posibilitatea ca uh, ratele de control, cei care controlează la fața locului, să fie reduse, iar sistemele de administrare și de monitorizare la nivelul statelor să funcționeze bine. Sigur, acest lucru este important, însă trebuie să avem indicatori comensurabili, astfel încât uh, să ne asigurăm că aceste sisteme funcționează bine în statele membre. În prezent, suntem pe cale să înaintăm o propunere în acest context, astfel încât lucrurile să devină concrete. Ne referim aici la declarația de încredere, de credibilitate, pe care să o înainteze oficiile competente în ceea ce privește tranzacțiile individuale. Acestea trebuie să fie configurate astfel încât să nu genereze o povară administrativă suplimentară pentru statele membre, însă în același timp să ne ofere o imagine clară referitoare la faptul dacă administrarea se realizează bine de către statele membre și dacă datele pe care le primim sunt uh, credibile. Sper că această propunere va uh, fi tratată ca una pozitivă și aici la Comisie, pentru că pe viitor povara administrativă în domeniul controlului va fi redusă astfel și pentru statele membre și pentru agricultori, respectiv fermieri. Și cu aceasta aș vrea să ajung la punctul al treilea, care se referă la Lisabona. Este un domeniu despre care am discutat frecvent. Este clar de natură politică, de natură instituțională, de natură politică urmărim cu atenție ceea ce se întâmplă în acest moment la Consiliu și observăm că, în esență, există două tendințe contradictorii care se întâlnesc. Tendința de a transforma ceea ce Comisia a propus ca acte de uh, punere în aplicare în acte delegate, respectiv tendința inversă și anume uh, actele delegate să fie aduse la nivelul actelor de punere în aplicare. Acesta va fi un uh, capitol foarte dificil, iar din partea raportului pe care îl prezentați și avizul asupra căruia veți, cădea de acord, uh, mă aștept să fie unul echilibrat și să vină în întâmpinarea dorințelor noastre, să nu se ajungă la niciun fel de conflict. Încă două observații succinte referitoare la managementul financiar în parte se propune ca cele 300 de milioane de euro de marjă să fie uh, bani care nu sunt uh, incluși în propunerea noastră. Și se referă la disciplina bugetară. Cele 300 de milioane uh, nu duc la altceva decât la faptul că această sumă nu poate să fie planificată clar. Această sumă trebuie să existe în continuare în această formă pentru a ne asigura că disciplina bugetară este dată ținând cont de fondurile reduse de care beneficiem, cred că acesta nu este calea potrivită, de aceea pledez ca propunerea Comisiei să fie uh, păstrată în forma actuală. Un alt punct pe care l-a adus în prim plan raportorul este um, vorba despre aplicarea principiului N plus 2 la nivelul statelor membre în domeniul dezvoltării rurale. Acest lucru ar duce la o decuplare între prezentarea programelor, implementarea acestora și managementul financiar. De aceea nouă această cale nu ni se pare potrivită. Și cu alte ocazii, uh, mai devreme am oferit posibilități în ceea ce privește uh, în contextul regulamentului privind dezvoltarea rurală, referitor la cum se poate ajunge aici la mai multă flexibilitate și în acest context privind dezvoltarea rurală, cred că ar trebui să ne gândim mai bine la cum să gestionăm lucrurile. În final, un uh, punct de natură generală. Um, avansurile în acest sector, cei 4%, ei uh, vin din uh, mișcările orizontale, din considerentele orizontale, de aceea observă aici puțină marjă de mișcare, uh, astfel încât procentele respective să ajungă la 7%, pentru că acești bani, nu, pe aceștia pur și simplu nu avem la dispoziție. În final, doresc să vă spun un lucru și anume că uh, în toate cazurile, în orice caz, noi suntem uh, dispuși să vă oferim inputul nostru tehnic și să vă asistăm în uh, activitățile dumneavoastră, să vă sprijinim în uh, redactarea de amendamente de compromis mai ales uh, în ceea ce privește materialul de natură tehnică cu care aveți de-a face. S-ar putea să vă fie de ajutor uh, consilierea noastră. Așadar, dacă doriți să apelați la noi, vă stăm la dispoziție pentru discuții și pentru alte informații de specialitate. Vă mulțumesc! Grazie, directore Megel, molto bene. Mulțumesc, uh, domnule director. Cred că acum putem să încheiem. Luis, Așteptăm intervenția ta și apoi trecem la ultimul punct. la Comisiune per eh, alcune idei... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru indicațiile foarte utile. De asemenea, doresc să mulțumesc și colegilor pentru comentariile lor. Am văzut că există diferențe de opinie între diferitele grupuri parlamentare. Unii se concentrează mai mult pe concurență, în vreme ce alții pe problemele de mediu. Dar cred că putem uh, găsi o bază comună de discuție oricum. Trebuie să condensăm aceste poziții diferite într-un, într-o poziție de compromis. Dar cred că acest obstacol nu va fi unul prea mare. Vreau să vorbesc despre uh, ceea ce a spus domnul Mögele la sfârșit. Deocamdată nu există uh, nimic foarte problematic, nu avem o poziție comună, dar vom putea ajunge la ea. Totuși, în ceea ce privește tratatul, pe de o parte, există o tematică uh, deschisă și apoi există aliniere pe de altă parte. Poziția Parlamentului, în interiorul Parlamentului, este clară. Fiindcă am votat deja, există acord asupra considerentelor orizontale. În rest, există câteva motive de îngrijorare. În fapt, există diferențe de opinie între cele două instituții și acest lucru va prelungi dezbaterea asupra întregului proces. Un alt factor de care nu ne-am ocupat este definiția clară a fraudei. Cred, cred că trebuie să introducem un fel de sistem de alarmă, un sistem de avertizare care să indice agricultorului ce se întâmplă, ce metodă mai simplă trebuie să urmeze. Nu trebuie să existe o um, sancțiune automată, uneori agricultorii fac greșeli, toată lumea face greșeli. De asemenea, doresc să-i rog pe colegii mei să mă ajute pentru a ajunge la un text pe care îl putem susține cu toții. Cred că în afară de vreo două puncte, unde există diferențe, diferente clare de opinie, cred că în cea mai mare parte uh, putem ajunge la progrese într-un timp foarte scurt. Mulțumesc, Giovanni. Cred că putem acum să trecem la punctul 15 uh, de pe ordinea de zi. Ședința de după masă va începe, va începe la ora 3. În primul rând, doresc să dau uh, cuvântul comisiei cu privire la informațiile oferite privind situația piețelor mondiale de cereale și impactul acestora asupra sectorului creșterii animalelor. Avem o prezentare de la Comisie cu privire la creșterea prețurilor pe piețele de cereale și impactul asupra sectorului creșterii animalelor. Îi urez uh, bun venit reprezentantului DG Agri, domnului Farsteilen și doresc să ne spună ce dorește să facă Comisia în, pri- în această privință. Domnule Verstappen, aveți cu- cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, and good morning. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Se scrie deja în presă cu privire la producția mondială de cereale față de consum stă cu totul altfel față de ultimii ani. Asta înseamnă că stocurile vor scădea cu 33 de milioane de tone. Stocurile reprezintă cam 20% din consum, deci vom pierde cam 1%. Această evoluție duce la fluctuații și mai mari în prețuri. Și am ajuns la această situație din cauza secetei din Statele Unite, în mare parte. În ceea ce privește Uniunea Europeană, situația stă mai bine decât uh, pe plan mondial sau decât în Statele Unite, pentru că noi în uh, Uniunea Europeană ne așteptăm la o tonă de, la o producție, o recoltă de 279 de milioane de tone cu 2% mai mică decât media pe 5 ani. Deci este încă o recoltă rezonabilă, nu mare, dar rezonabilă. Apoi la porumb, ne așteptăm să avem o recoltă peste medie, grâu la fel și um, orzul sub medie. Din această recoltă de 279 de milioane de tone, încă avem un surplus exportabil de 10 milioane de tone în jur de în mod normal avem 12 sau 13 milioane de tone, deci se pare că a scăzut cu 2-3 milioane de tone. Asta înseamnă că noi importăm cam 13 milioane de tone și exportăm 23 de milioane de tone. Asta sunt estimările pentru anul acesta. Deci surplusul va fi de 10 milioane, după cum am spus. Asta înseamnă că suntem în contact direct cu piața mondială și prețurile noastre interne sunt uh, influențată și de prețurile mari, relativ mari de pe piața mondială. De asemenea, consumatorii europeni de cereale plătesc prețuri asemănătoare um, ca cele de pe piața mondială, cu cele de pe piața mondială. De asemenea, pe lângă cereale, există o situație destul de dificilă legată de proteine. Recolta de soia din America a fost destul de mică și prețurile sunt destul de mari, peste 600 de dolari la tonă. Totuși, uh, ne așteptăm uh, ca în primăvara lui 2013 să există o atenuare a acestei situații, pentru că Uh, există plantații noi în America de Sud, suprafețe semnificative și aceste cereale, această recoltă va veni pe piață în 2013. Producția de animale, creșterea animalelor se confruntă cu costuri de producție foarte mari. Pentru că cerealele sunt folosite și ca furaje. Um, produsele pentru îngrășat, sau uh, producătorii produsele pe bază de cereale și proteine din soia sunt, uh, sunt afectate din cauza uh, acestor prețuri crescute. Ne-am confruntat cu situația asemănătoare în 2008-2009, după cum știți, dar diferența față de aceste situații este că în momentul de față prețurile pentru produsele animaliere sunt destul de mari, mai ales în ceea ce privește carnea. Dacă este să analizăm prețurile la carne de vită, sunt la nivel record, cam la 4.000 de euro pe tonă. Asta este cam 80% din prețul de intervenție. Și la carnea de porc prețurile sunt mari și la carnea de pasăre. este vorba despre efecte de, de, de circunstanță. După cum vă amintiți, am văzut asemenea creșteri în uh, sectorul cărnii de pui din cauza unor uh, neajunsuri pe piață, unei penurii pe piață. În ceea ce privește carnea de porc și de vită, aceste prețuri depind, uh, afectează și exporturile către țările terțe și uh, Um, există de asemenea neajunsuri în ceea ce privește oferta, mai ales la carnea de vită. Deci, prețurile sunt mari. Astfel, producătorii noștri pot să absorbă prețurile mari de producție. Dar aceste prețuri vor coborâ, după cum v-am spus, și sectorul va fi afectat în mod corespunzător. În ceea ce privește produsele lactate, laptele, prețurile au scăzut în toată lumea după 2 ani de prețuri favorabile destul de mari. De asemenea, și în Uniunea Europeană s-a întâmplat acest lucru. Și din, datorită acestor prețuri mari a fost, uh, a fost produs mai mult lapte, iar piața a trebuit să îl absorbă și, desigur, a fost afectat prețul. Dar prețurile în Uniunea Europeană nu au scăzut niciodată uh, sub acest prag de siguranță. L-am atins, desigur, în 2008-2009, dar apoi um, l-am depășit cu, cu 20%. Din iulie încoace, să zicem, prețurile la lapte sunt în creștere. Este un efect al sezonului, dar și al faptului că au crescut și prețurile de producție. Prețurile sunt acum către 31 de cenți la litru în Europeană. Astea sunt prețurile din iunie-iulie. Prețurile pe care le vedem uh, pe bursă, la bursă sunt mai uh, grăitoare. În uh, Irlanda de Nord prețurile au crescut cu 21%, de exemplu, deci, în momentul de față, ne confruntăm cu o, pre- cu o creștere a prețului la lapte. Un alt efect al secetei din Statele Unite este scăderea producției de lapte, ceea ce ne lasă nouă mai multă marge, mai, o, o, spațiu mai mare de manevră la export. cel puțin până în noiembrie când uh, vor intra pe, aceast, pe acea piață colegii noștri din uh, Noua Zeelandă. Deci, există estimări optimiste cu privire la performanța la export. În concluzie, domnule președinte, aș dori să spun că situația este destul de limitată la cereale, Deci prețurile riscă să fie mai volatile și situația pentru fiecare agricultor depinde de uh, măsura în care își pot permite să cumpere fura, plantele furajere. Deci, astfel, Comisia încearcă să contribuie la atenuarea acestei situații și încercăm să facem un efort de transparență pentru a face cunoscute toate aceste cifre pe care le avem la nivel internațional. Există încă foarte multe speculații cu privire la ce este disponibil și la ce nu. Deci, în acest sens, Comisia are un rol pozitiv și în Uh, încercând să um, fac aceste informații cât mai accesibile. În ceea ce privește tarifele vamale, cotele de import am pus, le-am pus la zero pentru a ajuta producția de cereale și Să zicem că și pragul pentru importurile de plante furajere este și el destul de scăzut. Deci, și de la începutul anului următor vom lua măsuri uh, importante pentru uh, ca acest sector să nu fie afectat foarte tare de volatilitatea prețurilor. Aștept reacțiile dumneavoastră și mulțumesc, domnule președinte. Dziękujemy bardzo za przedstawioną informację. Czy... Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestor informații. Dorește cineva să ia cuvântul, să pună întrebări? Hausling, Bartușa. Martin Bartușa. Ja, nur eine konkrete Frage an die am o singură întrebare concretă către Comisie. Săptămâna trecută a existat o comunicare referitoare la faptul că Comisia dorește să modifice planurile în ceea ce privește biocombustibilii, făcându-se referire la faptul că are un efect puternic pe piață, că strategia de 10% a de a se produce biocombustibil din resurse agricole um, nu este suficient de bună se observă aici oarecare problematică. Despre acest lucru nu ați vorbit, însă întrebarea este dacă există deja efecte asupra piețelor agricole sau uh, în acest moment nu se repercutează asupra uh, piețelor agricole această cerere de biocombustibil. Și ce părere aveți despre solicitarea care a fost făcută ca acest obiectiv de 10% să se reducă la 5%? Uh, în ceea ce privește laptele, s-a spus că nu există niciun fel de problemă pentru că prețurile de intervenție Uh, nu au ajuns încă la nivelul plasei de siguranță, însă prețurile um, la producători ar fi crescut uh, cu 18% de la ultima criză, însă uh, nu se poate vorbi despre un mecanism de criză um, sau se poate vorbi despre mecanismul de criză care să fie declanșat mai devreme, înainte să se ajungă la apelarea la plasa de siguranță chętni do zabrania głosu. Mulțumesc foarte mult. Dorește altcineva să ia cuvântul acum? Nu văd nicio mânuță ridicată, deci doresc să rog reprezentantul comisiei să răspundă la această întrebare pe care am auzit-o acum. Vă rog, fiți succint, pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Micro, yes. <laughs> Thank you very much, Mr. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu sunt pentru o schimbare a obiectivelor uh, și țintelor care au fost stabilite pentru uh, biocombustibil până în 2020. Nu cunosc foarte bine, presupun că există o discuție în legătură cu asta. Pe de altă parte, aș spune că, desigur, prețurile de piață vor stabili dacă uh, va exista o absorpție a biocombustibililor. Sigur, ținând cont de prețul cerealelor, probabil că costul va fi ridicat, dar sigur piața va hotărâ încotro se îndreaptă cerealele. Sunt de acord cu domnul Hausling. Această politică ar putea să aibă un impact asupra prețului la cereale, în special în Statele Unite, unde uh, Există programe importante în ceea ce privește porumbul care este folosit pentru biocombustibili. În Uniunea Europeană, utilizarea pentru biocombustibili este relativ uh, scăzută. Există o influență, dar aș spune că în această etapă este o influență uh, de neglijat. În ceea ce privește mm, laptele, da, este adevărat, costurile de producător, costurile la producător cresc, în special uh, la uh, cei care se bazează pe uh, hrana animalelor care este cumpărată. Pe de altă parte, așa cum a spus domnul Hausling, prețul plasei de siguranță este de 21,5 cenți Uh, dacă vedem diferitele instrumente de piață de care dispunem, cum ar fi uh, intervențiile la stocarea privată, uh, nu a existat nicio absorpție pentru că prețurile au fost mai mari decât prețul de intervenție și nimeni nu s-a supărat, ceea ce este logic. Nu a fost necesară intervenția unui instrument, însă în ceea ce privește stocarea untului, a fost o măsură de absorpție de 100.000 de, mii de uh, tone uh, care acum sunt uh, recumpărate pe piață. După, după cum uh, uh, vă imaginați, restituirile la export există, dar nimeni nu le-a solicitat pentru că decalajul cu prețul real de pe piață nu justifică restituiri la export. De aceea, piața trebuie să-și găsească propriul echilibru, echilibru, dar în sectorul laptelui, așa cum am spus, suntem cu 130 peste nivelul plasei de siguranță, deci uh, nu putem să spunem că uh, există un risc foarte mare. Nu neg, uh, prețul furajelor este și el foarte mare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sunt... Nu există alte întrebări, așa încât putem să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. și rugăm Comisia Europeană într-o notă uh, de lucru să ne prezinte aceste informații prin intermediul secretariatului, astfel încât și alți colegi să poată să beneficieze de aceste informații. Vorbesc de o notă, de un document de lucru, pentru că au fost uh, acum informații uh, prezentate oral. Ne reîntoarcem la ora 3. Ministrul Cipriot, domnul Atralis, o să fie prezent în mijlocul nostru și la ora 4.16.30 reprezentanții comisiilor care au uh, prezentat avize pe marginea Uh, rapoartelor noastre vor fi prezenți aici, așa încât vom avea o întâlnire și cu ministrul Cipriot. Vă mulțumesc!